partea Comisiei situația privind situația aspectelor externe ale agendei europene privind migrația către un nou pact privind migrația. Și, desigur, vom da cuvântul în primul rând Comisiei, deci aveți cuvântul, domnule Timmermans. Vă mulțumesc, domnule președinte. Frederica Mogherini, împreună cu mine, suntem bucuroși că stăm alături de noastră astăzi aici. Cred că știți că în ultimele luni am lucrat îndeaproape cu Parlamentul European pe tema contrabandiștilor uh, dintre Turcia și Grecia, pe subiectul uh, pierderilor de vieți umenești în Grecia și datorită acțiunilor uh, noastre, oamenii nu-și mai pierd viața în Marea Egee, activitatea celor care introduc în mod ilegal persoană în Europeană a fost afectată, însă dacă este să primim ce se întâmplă în uh, sudul Mării Mediterane, vedem că acolo oamenii se înneacă, își pierd viața uh, pe, pe mare. S-a dezvoltat un nou uh, mod de a introduce ilegal oameni în Europa și trebuie să facem ceva și în sudul Mării Mediterane. Trebuie să găsim soluții, soluții durabile. Nu putem tolera pierderea de oameni, de vieți, de vieți omenești uh, într-un număr atât de mare. Însă pentru acest lucru trebuie să discutăm uh, mai mult cu statele terțe de tranzit și de origine acestor oameni, să răspundem uh, provocărilor uh, migraționiste pe termen mediu și lung, dar avem nevoie și de măsuri imediate, imediate din partea instituțiilor europene și din partea uh, statelor uh, membre. În urma summitului de la Valeta, astăzi uh, propunem un nou cadru de parteneriat privind cooperarea referitoare la migrație cu statele terțe și uh, cerem Parlamentului European, Consiliului European, statelor membre, băncii europene de investiții să sprijine acest nou cadru. Este vorba de un cadru care reformulează modul în care toți actorii implicați lucrează împreună pentru a controla, a gestiona fluxurile migratorii, stabilește o abordare orientată înspre rezultate pentru a mobiliza toate instrumentele care există pe plan național, pe planurile naționale și pe plan european în acest scop propunem uh, un mix de stimulente pozitive și negative pentru a răsplăti statele care doresc să coopereze cu Uniunea Europeană și să ne asigurăm că există consecințe concrete pentru cele care nu doresc să colaboreze cu noi. Și uh, ne gândim și la recurgerea la măsurile uh, de schimburi comerciale. Și statele membre trebuie să fie pregătite să urmeze această abordare prin acțiuni concrete. Vom crea un mecanism de coordonare pentru a ne asigura că influența colectivă a Uniunii Europene uh, devine o realitate, pentru că împreună vom putea obține mai multe lucruri. Pe termen scurt, uh, obiectivul nostru este să salvăm vieți omenești în Marea Mediterană, să sporim numărul returnărilor persoanelor care nu au dreptul de a rămâne în Europeană și să încurajăm oamenii să rămână mai aproape de acasă decât să riște să um, întreprindă aceste călătorii uh, periculoase. Trebuie să deschidem posibilități legale de a veni în Europa uh, pentru cei care au nevoie de, de acest lucru. Vom uh, redacta pacte care, țină, care, se, care vor ține seama de caracteristicile specifice a fiecărui stat în parte, fie că este vorba de state de origine sau de tranzit. Prin această abordare refugiații vor primi beneficii tangibile, de asemenea statele terțe vor, se vor bucura de aceste beneficii concrete, dar și uh, Uniunea Europeană. Propunem un, nou, un, un prim set de asemenea pacte cu Iordania, uh, Liban, Niger, uh, Libia, Etiopia, de exemplu. Vom discuta mai mult și cu Tunisia și cu Libia și de la bun început ne vom concentra pe bunătățirea gestionării și controlării frontierelor la fața locului. Fondul fiduciar pentru Africa va fi va primi imediat 500 de milioane de euro din fondurile de rezervă din bugetul european și cere statelor membre să contribuie cu alte 500 de milioane de euro, astfel încât acest fond să fie finanțat cu un miliard de euro. Este un lucru care se poate întâmpla imediat. Însă nu doar finanțarea suplimentară este importantă, ci ar trebui să reușim să mobilizăm mai bine fondurile de care dispunem deja. Dacă uh, ne vom pune la oaltă forțele, am putea să punem la dispoziție 8 miliarde de euro în, pentru a finanța aceste pacte în, urmă, în uh, următorii 5 ani. Țin seama de provocările pe care le avem pe termen lung, trebuie să îmbunătățim mai, mai mult situația din statele de origine, astfel încât uh, toți acești oameni să nu mai simtă nevoia de a le părăsi. În uh, contextul uh, dezvoltării durabile, sectorul privat pe viitor ar trebui să aibă un rol mai important și credem că succesul uh, înregistrat în Uniunea, în Uniunea Europeană poate fi replicat și în, în exteriorul Uniunii Europene. În curând vom propune un, crearea unui nou fond de investiții externe țintit înspre dezvoltarea statelor vecine Uniunii Europene. Și pentru acest lucru vom mobiliza mai mult de 3 miliarde de euro care vor, în urma un efect de multiplicare, ar putea duce la investiții în valoare de 32 de miliarde de euro și s-ar putea ajunge chiar la 64 de miliarde de euro dacă și statele membre vor contribui cu aceeași sumă inițială. Însă pentru acest lucru avem nevoie de uh, angajamentul tuturor instituțiilor europene, de, angajamentelor, de angajamentul statelor membre și a statelor parteneri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Și acum dau cuvântul în altei reprezentante, doamna Mogherini. Permetta di usare uh, un Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să mă alătur momentului de reculegere de ieri în memoria lui Gianluca Bonano. Am avut poziții opuse, am avut dezbatere aprinse în, această, în acest Parlament și în Parlamentul italian. Sunt sigură că și astăzi vom avea poziții, am avea poziții opuse, însă în primul rând suntem oameni și exprim condoleanțe sincere familiei sale, femei, soției și copiilor săi. În engleză acum în legătură cu problema pe care o uh, discutăm astăzi împreună cu Franța, împreună cu, cel, împreună cu Franța, împreună cu ceilalți colegi din comisie, am transmis mesaje foarte puternice politice și uh, câteva angajamente concrete în legătură cu care sperăm că vom putea căpăta susținerea de plină a Parlamentului și a Consiliului. Primul mesaj ține de metodă. Ne aflăm aici împreună. În luna trecută am fost împreună pentru a discuta uh, o altă problemă. Și acesta este felul în care lucrează această comisie, să adune uh, instrumentele interne și externe ale politicii noastre pentru a o da, da o dimensiune uh, suplimentară a acțiunilor noastre și mulțumesc lui Franz și serviciilor noastre pentru munca în echipă foarte bună. Asistăm la o schimbare de paradigmă și de atitudine. Trebuie să trecem de la atitudinea de până acum și anu- acum că criza refugiaților și a migrației este una europeană, și să recunoaștem că nu este doar o problemă pentru Europa. Majoritatea mișcărilor din lume se întâmplă în interiorul Africii și în interiorul Asiei, nu doar către Europa. Este un fenomen global pe care, căruia, căruia trebuie să-i facem față cu o a, abordare globală. Ieri am fost în New York, m-am întâlnit cu secretarul general al ONU, am lucrat pe summitul asupra migrației care va avea loc Um, în marja adunării generale din septembrie. Este aici vorba de o responsabilitate globală în care fiecare partener, fiecare țară, fiecare regiune din lume, fiecare organizație și instituție internaționale trebuie să își joace rolul. Europa trebuie să salveze viețile în larg cu operațiunea noastră Sofia am salvat zeci de mii de vieți omenești și și ceilalți trebuie să facă la fel. Pentru că nu este vorba aici doar de cei care pierd în larg, ci și de miile de oameni care mor în deșert înainte de a atinge malurile Mediteranei. Este o schimbare a abordării și mentalității care ne um, duce spre parteneriate globale de care avem nevoie pentru a face față unui fenomen global de acest gen. În al treilea rând, mes- mesajul este că trebuie să punem accentul în abordarea noastră de parteneriat, să punem accentul pe statele din vecinătatea noastră imediată a Mediteranei, ă, acorduri cu Iordania și Emiratele Arabe Unite au fost ă, discutate deja, și celălalt mesaj este că trebuie să punem accentul pe Africa. Africa din motive demografice, economice, în ceea ce privește schimbarea climatică, inegalitatea, va continua să fie un continent major în ceea ce privește deplasarea persoanelor. O problemă care nu va dispare foarte curând. Dacă nu avem o abordare strategică pe termen lung uh, și pe termen scurt pentru a face față inegalităților și uh, problemelor politice care sunt în centrul motivelor pentru care oamenii își părăsesc țările, relațiile noastre cu Africa trebuie să fie văzute în termenul unei uh, relații strategice. În ceea ce privește angajamentele, Franz deja a menționat cifrele, uh, angajamentele economice în primul rând, să creștem contribuția, contribuția către fondul fiduciar pentru Africa, care va ajunge la 2,3 miliarde de euro în aceste fonduri pentru acțiune în Africa, o creștere de 500 de milioane de euro și rog statele membre să uh, respecte acest angajament pentru că trebuie să fim coerenți. În al doilea rând, angajamente concrete, uh, parteneriate noi, uh, care să fie uh, să se potrivească cu uh, angajamentele noastre. Iordania și Libanul deja au uh, pacturi, așadar acum vom vedea care vor fi rezultatele. Nigeria, Niger, Senegal, Mali și Etiopia sunt state prioritare. În ultimele șapte-opt luni am lansat cu aceste țări procese de discuție în, cu guvernele, cu președințiile, cu autoritățile cu societatea civilă în legătură cu nevoile din aceste state, câteodată în anumite zone, în anumite domenii. Majorit, de acolo de unde provin majoritatea fluxurilor, dacă datorită uh, dificultăților care țin de drepturile omului sau de schimbările climatice. Avem nevoie așadar de uh, acțiuni bine țintite din care să câștige toată lumea. De, să trecem de la ajutoare la investiții în Africa, în special pentru aceste state. Această abordare win-win este cea de care avem nevoie, pentru că este un fenomen global care trebuie să fie gestionat împreună. Aceste state care sunt în același timp uh, țări de origine, de tranzit și de destinație, au nevoie de susținerea noastră pentru a-și gestiona mai bine uh, provocările interne în ceea ce privește susținerea refugiaților. Deci trebuie să susținem autoritățile locale și uh, să le acordăm posibilitatea de a face față acestor eforturi. În al treilea rând, abordarea pe termen lung. Franz deja a menționat-o, lansăm un plan de investiții externe care reprezintă o revoluție în abordarea noastră către dezvoltare și cooperare. Am discutat acest lucru cu miniștrii de mediu și de afaceri externe la ultimele consilii de afaceri externe. Investițiile în Africa, încercând să am, am, îmbinăm fondurile publice și, pub, și private europene nu trebuie să ne temem să introducem sectorul privat și instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Banca Europeană de Investiții ca garant. Urmăm exemplul Fondului European pentru Investiții Strategice, învățămintele de acolo și dezvoltăm un plan de investiții pe termen lung pentru partenerii noștri care au nevoie de infrastructură, îmbunătățiri, so- îmbunătățiri sociale, locuri de muncă și susținerea creșterii. Acest lucru, aceasta este o abordare care, care în definitiv este imediată și strategică. Așadar, cred cu tărie că acest lucru poate să se îmbine cu propunerile pe care le-am adoptat anul trecut, cu agenda pentru migrație, care deja a, includea o parte de măsuri externe, pe lângă Uh, rezultatele de la summitul de la Valeta cu parteneriatul cu uh, partenerii noștri africani și pe um, angajamentele de anul trecut pentru a ne uh, extinde activitățile la nivel imediat și internațional. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Weber. Dragi colegi, dragi colegi, doamna președintă, stimată doamnă vicepreședintă, Migrația este tema principală a timpurilor noastre și o să o dezbatem de mai multe ori și abordarea, princip- abordarea grupului nostru este una foarte clară. Este vorba de o medalie cu două reverse, reversuri. Cu, trebuie să ajutăm și, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că Europa va fi protejată fața unor noi valuri uh, de migrații, pentru că europenii doresc să fie uh, să fie, doresc să fie protejați. Trebuie să transmitem, în primul rând, cetățenilor uh, uh, noștri că dacă Europa este unită, atunci putem depăși situațiile uh, dificile. Știm, vedem ce s-a întâmplat în Balcani, în mare Egee lucrurile s-au calmat, cei care introduc uh, ilegal oamenii în uh, Europa nu mai pot face acest lucru, deci își pierd mai puțin oameni viața în uh, largul mării Egee. Deja s-au investit câteva sute de milioane de euro în Turcia în urma noului acord, deci lucrurile funcționează și știm că este vorba de începutul una evoluție care va dura mai mult timp uh, și la sfârșitul căreia vom reuși să uh, gestionăm mai bine fluxurile uh, migratorii. Și aș dori să mulțumesc colegilor de la Comisia Libe care ne-au demonstrat că putem să obținem lucruri concrete în dosare importante, însă este dezamăgitor și vă pot spune și acest lucru, este dezamăgitor faptul că statele membre nu se achită Uh, nu se achită de um, sarcinile care le revin în ceea ce privește fondul fiduciar pentru uh, Africa s-au făcut uh, promisiuni de până la 8 miliarde de euro, din care au fost vărsate până acum doar 80 de milioane de euro. Însă, trebuie să ne gândim mai departe care va fi, care va fi strategia noastră față de vecinii noștri, mai ales față de vecinii din Africa. Trebuie să înțelegem că soarta Uniunii Europene este strâns legată de viitorul, de evoluția viitoare a continentului african. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru propunerile pe care ni le prezintă astăzi. Aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Mogherini, domnului uh, Timmermans, domnului Han care au făcut propuneri care reprezintă un foarte bun punct de plecare, mai ales dacă ne gândim că până în anul 2050 există potențialul ca populația Africii să se dubleze și este evident că Europa trebuie să găsească un, uh, un răspuns, trebuie să privim uh, realitatea în uh, față și trebuie să acționăm nu doar din, nu trebuie să acționăm din milă față de Africa, ci din uh, interesele pe care le avem noi înșine. Va trebui să investim mai mulți bani în continentul uh, african, va trebui să uh, ne asigurăm că uh, fondurile investite în Africa sunt cheltuite într-un mod eficace și mă bucur această idee de a de a ne inspira de la Fondul European de Investiții Strategice pentru a crea un asemenea fond de investiții și în Africa. Politica comercială este un uh, instrument important pentru Uniunea Europeană pentru a crea parteneriate, să uh, recurgem mai de, să promovăm perspectiva partenerilor uh, noștri din Africa. Însă dacă un partener din Africa nu cooperează când vine vorba de returnarea migranților ilegale, atunci trebuie să există și consecințe din punctul de vedere al politicii comerciale. Nu mai putem continua cu business as uh, usual, făcând una că nimic nu s-a întâmplat. Deci trebuie să transmitem cuvinte clare și partenerilor din Africa. Și acum, dacă îmi permiteți uh, să spun Uh, câteva lucruri despre căile modale de, uh, legale de a veni în uh, Europa, despre Blue Cardul european. Avem nevoie de un asemenea instrument care să permită străinilor să vină să lucreze în Europa. Însă nu trebuie să uităm că există în Europa milioane de șomeri, milioane de tineri care în sudul Europei nu-și găsesc un loc de muncă. Deci, din în numele grupului meu politic aș dori să spun că acest cartonaș albastru uh, permis de lucru uh, pentru resortisanțe altor state nu trebuie să reprezinte uh, o posibilitate de a lua locurile de muncă cetățenilor tineri europeni. Cred că cu toate acestea Europa împreună va reuși să facă față tuturor acestor provocări. mulțumesc. mulțumesc, domnule Weber. Înainte de a trece la următorul vorbitor, vreau să vă spun că nu pot să iau acum, să primesc acum cartea și albastre, și după prima rândă de vorbitor și dau cuvântul domnului Pitela. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, haideți să spunem lucrurilor pe nume. În ultimii ani am dat dovadă de orpul găinilor. Nu am văzut că aveam în față un continent tânăr care se confrunta cu foarte multe probleme, care avea în același timp și foarte mult potențial. Dar, mai mult, nu am văzut că am fi putut uh, să punem și noi umărul uh, pentru a soluționa provocările cu care se confrunta acel continent. Gândiți-vă, provocările cu care ne confruntăm noi sunt provocări cu care se, se confruntă și Africa. Combaterea terorismului, putem să facem să combatem terorismul fără Africa? gestionarea fluxurilor migra- ă, migratorii, putem să facem oare asta fără Africa, dialogul interreligios, dezvoltare, dezvoltare uh, economică, civică și așa mai departe. Pentru toate acestea, Africa este un partener. Lucrurile se schimbă și lucrurile se schimbă datorită guvernul italian și Comisiei Europene. Vreau să vă mulțumesc ă, tuturor, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă Mogherini, să vă mulțumesc, domnule Timerman și dumneavoastră, și să mulțumesc întregii comisii. comisii. În primul rând, resursele financiare sunt importante. Ați făcut tot ce ați putut. 500 de milioane din fondul de rezervă. Nu putea să facă Comisia mai mult în mod realist. Acum a venit vremea să facă ceva și statele membre. Nu putem să ne oprim la vorbe frumoase, să nu trecem și la fapte bănești. Și statele membre trebuie să scoată banii din buzunar. Apoi avem uh, efectul de pârghe. Iar aici va trebui să analizăm cu atenție ce se face. BEI trebuie să fie implicată, să fie implicată la nivel de guvernanță dar, în egală măsură, trebuie să-și schimbe misiunea. Nu poate să financeze în continuare proiecte AAA, fiindcă nu există proiecte AAA în Africa. Deci așa nu se face nimic în Africa și nu facem decât să ne irosim vremea. Haideți să fim sinceri. Proiectele din Africa sunt riscante, nu sunt proiecte AAA. În al doilea rând, uh, al doilea aspect este politic și cultural. Nu este vorba doar de chestiuni de securitate. Într-adevăr, se dorește gestionarea fluxurilor migratorii, fluxurilor de migrație. Și să fim foarte atenți ce spunem. Dacă spunem că vin uh, tinerii din Africa să le fure locurile de muncă tinerilor europeni, nu ține așa ceva. Dacă privim cu adevărat, ne dăm seama că lucrurile nu stau așa. Aceste programe compacte ne vor ajuta la nivel de securitate, da, dar mai importantă este uh, un, mai important este un parteneriat politic, economic și civic, uh, civic cu um, Africa. Fiindcă dacă tot ce ne dorim este să punem capăt fluxurilor migratorii, atunci nu vom obține prea multe. Acesta ar trebui să fie un instrument pentru a crea o alianță solidă cu continentul african. Și asta înseamnă, și asta înseamnă o adevărată schimbare revoluționară. Mulțumesc foarte mult, doamna Stevens. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Comisia are un uh, plan uh, de proporții. Va oferi uh, țărilor de tranzit în Africa sprijin financiar. Și astfel trebuie să combatem traficul de ființe umane, contrabanda și în același timp trebuie să repatriem migranții ilegali care sunt situații de ilegalitate și va trebui să le, uh, să le cerem țărilor din jurul Mării Mediterane să colaboreze. Avem acum o propunere din partea Uniunii Europene de uh, repatriere a uh, migranților către Tunisia, Mali și așa mai departe și în același timp se fac demersuri de a de a reinstala refugiați aceasta este mantra și uh, front, controlul frontierelor și contribuțiile active de aici uh, în ceea ce privește derularea operațiunilor. Trebuie să ne asigurăm că, este, că avem o abordare uh, completă. Mulțumesc mult, Verhofstadt. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. În primul rând vreau să-i spun comisiei că mă mulțumește abordarea globală pe care au încheiat-o în această dimineață pe lângă coasta de Paza de coastă europeană și de frontieră, uh, sistemul de avizazil european până la sfârșitul acestui an și acum o nouă propunere în legătură cu migrația economică este o problemă personală pentru mine. Primul meu Consiliu European a fost în 1999 la Tampere, la Finland, în Finlanda, și am înțel- ne-am înțeles atunci că va exista o politică de azil și de migrație a fost convenită în principiu în 1999 și cu 17 ani mai târziu, în final, poate ne apropiem de această perspectivă. Deci mă bucur, mă bucur această abordare globală, însă sunt mai critic în legătură cu ideea de a face pacturi de migrație cu statele terțe. Dacă Comisia dorește doar să copieze acordul cu Turcia, atunci am o serie de probleme cheie cu aceste acorduri, pentru că am aici raportul Amnesty International de, din, din urmă cu o săptămână în legătură cu acest acord cu Turcia. Da, într-adevăr, pentru Europa este o cale înainte. Sunt mai puțini oameni care ajung în Europa, cel puțin din acea parte a Mediteranei, pentru că din, între timp Există o creștere a oamenilor care vin prin alte părți ale Mediteranei și uh, aceste lucruri sunt legate. Însă, in, in, indiferent de acest lucru, acest raport spune că pentru refugiați există acest lucru nu este soluția problemelor lor. Uh, trăiesc în condiții groaznice, mai mult de 100 de mii din, de migranți au fost uh, prinși între statul islamic și zidul pe care îl construiește Eh, Turcia, kilometru cu kilometru la granița cu Siria. În același timp, nu există posibilitatea ca aceste persoane să eh, primească azil, pentru că Turcia nu a ratificat toate protocolele Convenției de la Geneva și pentru refugiați nu este posibil să primească azil. Deci, pentru refugiați, acest acord este tragic, este o dramă și o problemă. Deci să spui astăzi că da, acum avem o soluție la problemele noastre, vom copia pur și simplu acordul cu Turcia și vom, vom aplica cu celelalte state, nu mi se pare calea înainte pentru viitor. Este doar uh, un, un, un troc, le dăm bani pentru păstrarea refugiaților. Nu poate să fie o înțelegere de acest gen. Așadar, acest pact pentru migrație trebuie să implice un parteneriat, eh, parteneriat real cu aceste state și există probleme majore acolo, pentru că împreună noi, europenii, trebuie să deschidem centre de recepție în statele respective pentru a-i prelua pe acești migranți și refugiați în aceste centre de primire, în Libia, în Egipt, în Tunisia, în Liban, Iordania, în statele din nordul Africii și să gestionăm situația împreună și să facem diferența între refugiatul real, care poate să fie transferat în interiorul Uniunii Europene, care este o posibilitate, sau cine este migrant și atunci trebuie să avem proiecte în statele de tranzit sau în statele de origine pentru a le da o viață și o speranță de viitor în acele state de origine. Și aici situația este mai bună decât înainte, pentru că Africa acum a, are o creștere între 4 și 5%. Este baza unor proiecte bune în aceste state de tranzit și în statele de origine. Aceasta este calea înainte. Nu să aruncăm cu bani. Deja v-am promis bani cu 20 de ani în urmă, nu vi-am dat. Acum vă dăm acești bani dacă păstrați refugiații. Pentru mine acesta nu este un pact. Dacă acesta este pactul, atunci mă, sunt împotrivă. Sper că uh, vom putea avea parteneriate reale, să gestionăm în comun uh, frontierele cu proiecte în statele de tranzit, atunci, într-adevăr, va fi o cale înainte. Deci trebuie să vă adaptați propunerea. Și în ceea ce privește ultimul element, uh, acest, acest card albastru european, care nu există, este doar, este doar un proiect teoretic. Este un proiect bun, nu știu dacă este calea uh, optimă, cred că este o cale mult mai bună. Avem uh, cartela, car, cardul verde în Statele Unite, iar în Europa trebuie să avem cardul albastru, nu uh, multe tipuri de asemenea carduri albastre. Noi, Parlamentul European, avem uh, atribuția de a uh, Eh, cere Consiliului să accepte un sistem și nu 28 de sisteme care vor rezulta ca urmare a acestei directive. Vă mulțumesc. Urmează doamna Spinelli. Vă mulțumesc. Pactul privind migrația a fost eh, menționat de mai multe ori și însă această propunere nu ține seama de drepturile fundamentale. Sunt, uh, sunt, este de fapt vorba de un acord privind repatrierea. A spus că acordul încheiat cu Turcia salvează vieți, însă aceste vieți sunt pierdute în alte locuri. Spuneți că trebuie să-i ajutăm pe refugiații în propriile state, însă există mm, condiții impuse, orice cooperare economică va fi uh, legată de acceptarea acestor persoane returnate în țările lor. Deci este vorba de fapt de un uh, șantaj a statelor din uh, Africa. Persoanele care au asistat, au trecut prin războaie, nu ar trebui să mai poată să-și, să-și părăsească țara de, de origine cei care trăiesc și suferă sub dictă, dictatura din Eritrea, de exemplu, nu ar mai putea să uh, își părăsească țara. Spuneți că refugiații ar trebui să devină mai autarhici, să rămână în, în statele lor de origine, deci eu sincer nu prea înțeleg despre ce discutați. Nu, nu înțeleg care este contextul acestor afirmații privind uh, rezistența psihologică a refugiaților uh, unii au acuzat uh, guvernul italian, unii consideră că au uh, conștiința uh, curată și mâinile curate. Eu consider că, de fapt, um, Uniunea Europeană în general și Comisia Europeană a încălcat în mod sistematic dreptul internațional prin acordul rușinos încheiat cu Turcia și uh, ce faceți deja dumneavoastră, domnule Timmermans și doamna Mogherini, este, uh, este greșit și uh, Uh, de fapt vă alăturați uh, celor de extremă dreapta prin aceste măsuri propuse. Are cuvântul acum uh, doamna Sargentini. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, domnule Timmermans, vorbim din nou despre afacerea între UE și Turcia și o nouă afacere, acum o afacere cu țări din Africa o nouă afacere unde Comisia Europeană și statele membre încearcă uh, să direcționeze fluxul migrator. Și, re- și repetăm greșelile pe care le-am făcut cu Turcia. Acum uh, spunem că uh, Acum le spunem țărilor africane, da, aveți probleme, cum vă putem ajuta? Dar ce spunem noi de fapt este ca uh, continent european nu avem populiști uh, care să-și fac glasul bine auzit și atunci vrem să punem capăt uh, migrației. Nu-i ajutăm pe refugiați. Hai să ne uităm la cifre. Mă întreb dacă propunerea dumneavoastră vă va ajuta să vă atingeți obiectivele. La începutul acestui an au murit mai mulți oameni decât uh, anul trecut, la sfârșitul anului trecut. Cum se poate și cum, de ce nu se schimbă lucrurile în urma propunerilor europene? De ce nu se schimbă lucrurile? Oamenii mor în continuare. Trebuie să vedem cum putem să dăm într-adevăr o mână de ajutor. Un aspect foarte important pe care l-ați ridicat este că sărăcia este unul dintre motivele pentru care vin uh, mulți oameni în Europa și uh, s-a început discuția privind uh, migrația din motive de sărăcie. Însă, pe de altă parte, uh, nu țineți cont de elementele fundamentale ale dezvoltării, cum ar fi combaterea sărăciei. Și asta și Acum, Comisia dorește să folosească acești bani pentru a-i ține pe oameni acolo unde sunt, să închidă frontierele. Și, domnule Timmermans, dacă îmi permiteți, și acum nu fac decât să parafrazez, dacă închideți frontierele, nu va, oamenii vor muri de foame. Uitați-vă la ministrii de dezvoltare în Europa, membrii eh, Comisiei pentru Dezvoltare și Asistență din OCDE, Dumneavoastră ridicați noi frontiere. Vreau să vă citez um, obiectivele de dezvoltare ale mileniului arată că lipsa de dezvoltare în anumite țări este o amenințare pentru toată lumea, la fel ca și lipsa de dezvoltare la nivel uh, mondial. Aceasta este o provocare și trebuie să facem față împreună. Acestea sunt cuvintele dumneavoastră. Când, uh, când ați spus în egală măsură că în țări ca ale noastre, nu este, nu avem nicio scuză să nu facem, să nu atingem scopul de 0,7% asistență pentru dezvoltare adevărat, dar acum se folosesc acești bani pentru a uh, face din Europa o fortăreață și mai puternică decât să uh, combatem inegalitatea în lumea întreagă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Se pare că am avut o problemă cu interpretarea în limba germană, numai în limba germană. Încercăm să rezolvăm această problemă tehnică. Acum uh, merge. Bun. Domnul Paxas. Pone pirmininke, colegos, că... Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, stimați colegi. După cum știți, nu poți să cumperi încrederea dacă reușești să cumperi loialitatea cuiva, acest lucru este de pe termen scurt. Comisia uh, propune acum să cumpere cu câteva miliarde loialitatea statelor islamice pentru a opri fluxul migratoriu, cele șase miliarde pe care le-ați folosit pentru a cumpăra Turcia, uh, mi se pare, mi se par uh, banii rosiți, pentru că banii vor fi cheltuiți, dar problema va rămâne în continuare. o tempora omore, s-ar spune Cicero. Poate ar trebui să plătim acești bani direct teroriștilor Uh, pentru a nu ataca Bruxelles, Londra, Paris sau alte capitale. Vom putea peste șase luni să discutăm la rece din nou această propunere. Voi repeta ce am spus la începutul crizei migranților. Condiția principală a uh, acordurilor cu Uh, statele africane trebuie să o reprezinte granițele sigure din regiune. Toate proiectele de susținere pentru aceste state trebuie să fie legate de asigurarea păcii și stabilității în aceste state. O altă condiție necesară este controlul, controlul strict și profesionist al granițelor din sudul Europei. Trebuie să renunțăm la politica cotelor pentru că acest lucru va reprezenta un stimulent pentru migrație. Se transmite semnalul că oamenii sunt așteptați aici, că vom avea loc, că vom avea grijă de ei. Migranții și traficanții înțeleg acest lucru. Până la urmă trebuie să eliminăm acest stimulent, trebuie să ridicăm bariere, însă nimeni nu încearcă să uh, facă acest lucru. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Vilimski. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Dacă este să urmărim uh, prezentările nomenclaturii europene, a Comisiei Europene, a colegilor noștri, avem uh, impresia că migrația de fapt este dorită și haideți să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în momentul în care în urma primăverii arabe, statele din Orientul apropiat s-au prăbușit în uh, haos. Toată lumea a aplaudat, a, a spus că primăvara arabă va aduce o perioadă mai bună, însă, de fapt, au apărut probleme. Primul val adevărat Uh, migratoriu înspre Europa. Știți cine, cine a aplaudat uh, cine a aplaudat acest, acest fenomen pentru prima dată? Ei bine, reprezentanții constructorilor de autoturisme din Germania, reprezentanții Mercedes, uh, Audi, BMW, care s-au bucurat de uh, forța de muncă mai ieftină care va veni în uh, Germania, care le va permite să își crească profiturile. Deci mă întreb uh, care sunt interesele apărate de nomenclatura EU- Europa. În Austria întotdeauna am avut o inimă deschisă față de oamenii care au avut nevoie de protecția noastră. Așa s-a întâmplat în 1956 cu maghiarii, în 68 cu cehoslovacii, în anii 90 cu cei care au venit din Bosnia, însă acum în uh, zilele noastre când acești refugiați uh, trec prin 5-6 state de tranzit înainte de a ajunge, destul de sigur înainte de a ajunge în, uh, Europa, cred că a venit momentul să spunem ajunge. Trebuie să creăm centre de primire în regiunile respective, în regiunea Sahel, de exemplu, și nu să primim tot mai mult, tot mai mult, tot mai mulți oameni în Europa, pentru că dacă vom continua acest lucru, corabia numită Europa se va scufunda la un moment dat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Zarianopoulos. Όποιος δεν επισκέφθηκε hot spot, κέντρα κράτησης προσφύγων στα Cine a vizitat un uh, centru de primire din uh, Grecia și știe care este situația refugiaților din uh, insulele uh, grecești, nu poate fi păcălit. Cine nu știe ce înseamnă un război, ce înseamnă să fii închis și uh, cine nu, și cine nu ajunge să trăiască într-o tabără de refugiați uh, sub soarele uh, orbitor sau sub o ploaie torențială împreună cu familia ta, împreună cu, cu, copii, cu copiii tăi, nu poate înțelege cât de gravă este situația acestor oameni refugiații spun că nu mai trăiesc, doar uh, respiră pentru că nu mai au niciun uh, viitor. Acordul încheiat cu Turcia ne arată care este orientarea de, pentru viitor. Este un acord care a agravat și mai mult o situație deja insuportabilă este doar cei mai puternici se vor, se vor descurca până la urmă. Poporul elen a rămas singur, el, doar el trebuie să se descurce cu refugiații și în același timp Uniunea Europeană ar trebui să poată garanta uh, condiții uh, demne de primire acestor refugiați. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Mețola, un minut și jumătate. Mulțumesc. Salut această dezbatere. Uh, Politicienii mm, trebuie să nu mai fie doar pompieri și să se gândească și la cauzele migrației, fiindcă altfel facem, vom face prea puțin prea târziu. Trebuie să punem accentul pe preîntâmpinarea unor astfel de situații, prevenirea unor astfel de situații. Migrația este un fenomen global care necesită soluții la nivel european eficiente și pline de compasiune. Avem nevoie de un raționament care să nu fie pe termen scurt și pentru ziare și să se gândească la generațiile viitoare. Ce înseamnă, așa cum am spus, cum s-a spus, mai ales statele membre trebuie să ofere fonduri pentru a construi capacități în țările terțe. Trebuie să investim în țările în curs de dezvoltare. Un fel de plan Marshall care să dea oamenilor o, o șansă la un viitor mai bun, fără teamă. Bineînțeles că avem nevoie de readmitere, eh, de instrumente de readmisie și de returnare pentru cei care nu sunt eligibili. Țările terțe trebuie să facă mai mult pentru a-i accepta înapoi pe rezortisanți, iar acest lucru trebuie să meargă mână în mână să facă parte din negocierile noastre, după care putem să, să clădim capacitatea la nivel uh, de forțe de ordine, justiție și la nivel de azil, pentru ca cei care au nevoie de protecție să găsească refugiu în uh, state din afara Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Fleckenstein. Doamna președinte, dragi colegi, dragi colegi, Gianni Pitela a spus deja acest lucru. Desigur, salutăm această inițiativă. În această dimineață, în mass media din uh, Germania, s-a spus că este vorba de exercitarea unei presiuni mai mari asupra statelor din Africa. Nu cred că despre aceasta este vorba. În primul rând, este vorba de crearea unui parteneriat. Este vorba de combaterea împreună a cauzelor uh, migrației. Este vorba de investiții în uh, democrație în crearea de locuri de muncă, astfel încât acești oameni să nu-și mai părăsească statele de origine. Trebuie să combatem pe cei ca, să combatem pe cei care introduc în mod ilegal oameni în Uniunea Europeană. Trebuie să permitem apariția unor uh, modalități legale de a, de a veni în Europa. Și în plus trebuie să creăm o situație în statele partener care să permită o repatriere și o reprimire și avem nevoie de toate aceste măsuri deja de mult, de, de foarte mult timp. Acest plan depășește caracterul unui răspuns uh, urgent pentru că înțelege că avem nevoie de un parteneriat orientat pe termen lung pentru a depăși uh, dificultățile create de lipsa unei asemenea parteneriat în ultimele decenii. Într-adevăr, avem nevoie de finanțare și, după cum a spus și dumneavoastră, domnule uh, Uh, Weber uh, din 8,1 miliarde de euro care ar fi trebuit să fie plătite. Au fost plătite doar puțin mai mult de 80 de milioane de euro, ceea ce nu ne dă, nu-mi dă motive să cred uh, în promisiunile statelor membre. Deci lucrurile vor putea funcționa doar dacă statele membre vor contribui la finanțarea acestor fonduri, pentru că dacă nu, banii europeni pur și simplu se vor pierde. În al doilea rând, trebuie să ne întrebăm cu cine dorim să cooperăm în fiecare stat în parte. Investiții în pace, investiții în democrație, toate sunt uh, urgente și necesare, însă avem nevoie și de o atitudine pragmatică. Nu trebuie să ne orientăm doar conform principiul unui, principiul unor soluții universale, potrivite tuturor, ci ar trebui să găsim uh, acorduri care să țin, individuale care să țină seama de uh, necesitățile Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnul Etheridge dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Domnule Etheridge. Nu. Îmi, cer, îmi pare rău, domnule Etheridge. Are acum cuvântul domnul Van Orden. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Avem nevoie de o abordare fundamental diferită cu prioritatea asupra uh, reducerii presiunii migranților care intră în Uniunea Europeană de astăzi. Uh, uh, agenda bazată pe drepturile omului uh, încurajează migrația cu o certitudine de a rămâne pe teritoriul Uniunii Europene. Există ajutoare sociale excesiv de generoase și aceste, acești factori sunt mult mai importanți decât lipsa unor bariere fizice și uh, ghișeele de bilete ale domnului Verhofstadt nu uh, reprezintă soluția. Mulți din statele terțe intră în zona Schengen uh, legal și, își, și nu pleacă la expirarea termenului. Aceste persoane nu sunt înregistrate și nu apar niciunde. Doamnă vicepreședinte, nu trebuie să se facă niciun fel de presiune suplimentară asupra bugetului european și nicio contribuție suplimentară din partea statelor membre pentru, uh, pentru politica de migrație. Trebuie să se găsească surse de fonduri în altă parte în buget, trebuie să existe priorități mai vechi la care să renunțăm și acum uh, să avem priorități noi. Nu se poate solicita ca statele membre să trimită și mai mulți bani. Vă mulțumesc. Urmează doamna Wikström, un minut. Mulțumesc. Fără îndoială, trebuie să colaborăm mai bine cu țările terțe din vecinătatea noastră pentru a gestiona cauzele migrației, pentru a asigura rute de migrație sigure către Europa și pentru a avea politici de returnare demne pentru cei care nu au dreptul la protecție internațională. Sunt de acord cu Comisia, dar haideți uh, să facem lucrurile cum trebuie și să gestionăm fluxurile migratorii nu putem să importăm pur și simplu persoanele în, a, în aceste zi, așa zise țări terțe, un, un, o fundătură. Nu se poate așa ceva. Comisia trebuie să-și dea seama că uh, afacerea aceasta dintre Uniunea Europeană și Turcia este un fel de fundătură. Uh, pentru a ocoli controlul democratic al Parlamentului European. Haideți să ne concentrăm acum pe crearea une, unui sistem de azil european demn, care, prin care să dăm o mână de ajutor vecinilor, bineînțeles, dar să nu delocalizăm uh, răspunderea europeană către țări terțe. Altfel, Uniunea Europeană, continentul european, va fi ținut static la nesfârșit. Vă mulțumesc. Madame Vergia, one minute. Doamna Vergia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Mogherini, ne-ați ținut un discurs foarte bun, dar nu uh, corespunde cu realitățile politice. Domnul Timmermans a fost mai realist. Ne confruntăm cu realitatea unei crize, uh, ne confruntăm cu o criză umanitară. Iată realitatea ei. Uh, milioane de oameni fug de conflicte și de mm, catastrofe naturale. Uh, Uh, Uniunea Europeană este o zonă uh, foarte bogată, una dintre cele mai bogate zone economice din lume. Uh, am cedat la șantajul Turciei și acum vrem să generalizăm acest acord. Trebuie să mobilizăm ca și cum Africa nu ar trece acum printr-o Uh, criză umanitară uh, teribilă. 25% din refugiați sunt uh, de acolo. Deja au murit 2500 de persoane de la începutul anului. Deja s-a atins pragul de 10.000 de, de migranți de anul trecut. Uh, nu văd nicio schimbare aici, nu văd nicio revoluție, ci un cinism uh, și, și doar uh, beneficii pentru statele cum ar fi Eritrea și Sudanul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Keller, două minute. Thank you. Vă mulțumesc. Unii dintre colegi au menționat parteneriate și combaterea sărăciei, lupta împotriva încălcării drepturilor omului, însă problema este că aceste lucruri nu se regăsesc pe hârtie. Comisia propune să recurgem la toate instrumentele de politică externă ale Uniunii Europene într-un singur scop, și anume să-i oprim pe refugiați și pe migranți în drumul lor înspre Europa. Asistența pentru dezvoltare, politicile comerciale, um, și uh, sancțiunile comerciale vor fi impuse dacă statele nu vor mai primi înapoi refugiații pe cei care au părăsit statele respective. Comisia nu mai dorește să uh, dea bani unor state cum este Eritrea, uh, o țară care este părăsită de propria populație din motive întemeiate. Și banii nu vor mai merge în Eritrea cu condiția ca aceste încălcări ale drepturilor omului să, numai, să să nu se mai întâmplă, ci cu condiția ca Eritrea să nu, nu-și mai lase cetățenii să uh, părăsească acest stat. Ați menționat, de asemenea, responsabilitatea globală. Este un lucru, într-adevăr, foarte important. Însă, care este responsabilitatea Uniunii Europene? Care este responsabilitatea statelor membre ale Uniunii Europene. Nu putem spune statelor de tranzit că trebuie să păstreze, să se îngrijească de mai mult refugiați. Dacă noi înșine, cel mai bogat continent de pe planetă, nu facem mai mult. Cum putem să cerem iordanienilor și libanezilor să primească mai mulți uh, refugiați dacă noi nu facem același lucru? Și apoi, în ceea ce privește transferul refugiați în interiorul Uniunii Europeană, mă întreb cum veți reuși să convingeți uh, statele membre ale Uniunii Europene să accepte uh, zeci de mii, sute de mii de refugiați. Uh, cred că problema pe care trebuie să o rezolvăm este în interiorul Uniunii Europene. Nu este deloc util să externalizăm aceste probleme, să găsim soluții altundeva. Nu, trebuie să găsim soluții aici, în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ferrara, are un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte Propunerea Comisiei este doar uh, o rescriere a pactului Renții privind migrarea. Ideea era să avem o cooperare um, care să ține cont uh, și de drepturile refugiaților. Avem aceste acorduri și spunem că sunt uh, întemeiate pe valorile europene, dar ce vrem de fapt este să gestionăm fluxul migrator plătind uh, pe unii și pe alții miliarde de euro. Vorbitorul a fost întrerupt. Vă rog frumos să vorbiți mai rar pentru interpretare, altfel nu puteți fi interpretat. Puteți, nu puteți fi interpretată. Puteți relua. Da, nu, nu se vorbește despre natura guvernelor opresive și uh, Uh, a dictaturilor care ar primi sistemele noastre. Nu se vorbește despre corupția din aceste țări și nu se vorbește despre instabilitatea guvernelor în țări cum ar fi Libia. Este foarte greu să ne închipuim uh, cum ar arăta o cooperare cu Libia. În general, suntem pentru cooperare, pentru dezvoltare și cu salvarea de vieți omenești, dar vrem să facem acest lucru nu într-un mod ipocrit. De zeci de ani vorbim despre Uh, ajutorarea acestui continent care a fost ignorat de principalele puteri de Europa și care a fost uh, pur și, și care a fost destabilizat și de care s-a profitat în mai multe ori. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Prețel. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, doamna Mogherini dorește să rezolve o problemă globală. Însă vă rog să nu, vă fa- să nu deveniți, să nu ajungeți într-o situație ridicolă, pentru că nu reușim să rezolvăm nici măcar problemele uh, europene. S-a vehiculat ideea ca Uniunea Europeană să renunțe la o parte din propria sa bunăstare care să ajungă în, pe alte continente, de exemplu în Africa. Uh, există dorința uh, investitorilor de a investi în Africa sau în uh, Asia, așa cum uh, se dorește ca Fondul European de Investiții Strategice să aibă un succes în Europa. Cred că condițiile de afaceri, mediul de afaceri este mult mai prost și va rămâne mult mai prost în Africa decât, în, decât este în Europa. Și chiar dacă am investi 62 de miliarde de euro, acest lucru acest volum nu ar fi, uh, nu ar fi uh, suficient. Doar în Germania, guvernul federal a promis 93 uh, de miliarde de euro pentru a ajuta pe refugiați. Și acest lucru nu este suficient. Deci nu cred că puteți crede că putem momi uh, cetățenii din Africa cu 62 de miliarde de euro dacă doar guvernul federal german promite 93 de miliarde de euro. Mulțumesc, domnule Prețel. Uh, domnul Etheridge ar dori să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Da, foarte bine. Aveți cuvântul, domnule Etheridge, 30 de secunde. Vă mulțumesc uh, pentru că aveți uh, curajul să răspundeți unei întrebări adresate de mine. Credeți că cetățenii Uniunii Europene vor sărbători acest apel de redistribuire a bunăstării la, pe o scară globală? Oare nu credeți că contribuabilii ar, uh, ar uh, prefera ca acești bani să fie cheltuiți în propria țară? Ar fi la fel de zeloși cu această redistribuire? Domnule Prețel, stimate coleg, din fericire, în uh, țara dumneavoastră aveți posibilitatea de a vota în legătură cu viitorul Regatului Unit, dacă va rămâne în Uniunea Europeană sau nu. Deci acest uh, slogan, cedarea bunăstării, distribuirea bunăstării, are un caracter uh, ecologist și comunist, însă uh, nu, nu, nu, pot să, nu pot să fac altceva decât să vă urez succes pentru referendumul din 23 iunie. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Foict, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Stimați colegi, stimați colegi, în Europa se pregătește un nou plan. Am mai discutat despre acest subiect uh, și în octombrie anul trecut s-a vorbit despre realocarea 160.000 de uh, migranți. Însă cifrele exacte reale nu se cunosc, de fapt. Acest uh, subiect trebuie să fie abordat mai serios, trebuie să vedem ce am realizat până acum și trebuie să ne uităm și la ce se întâmplă în Marea Mediterană, în Marea uh, Egee. Câți din cei 270.000 de refugiați sirieni au fost realocați? Ce frumos că din 28 de state membre doar 5 participă la repartizarea migranților și uh, mai puțin de câteva sute doar au fost uh, realocați cum se implică în uh, această relație cei care au cauzat uh, uh, problemele din, din zonă, și anume SUA. Ar trebui ca și Statele Unite să preia refugiați sau, după modelul australian, să-i trimitem înapoi de unde au venit. Mulțumesc, domnul Zver, un minut 30. Pozdravljam danes predstavljen predlog Evropske komisije o novem migracijskem dogovoru do zdaj smo v evropi le gasili požar z različnimi akcijami kratkoročnimi. Mulțumesc. În Europa până acum am făcut doar acțiuni pe termen scurt, care bine, pe termen scurt, care bineînțeles au fost importante, astfel încât fluxul migranților să fie puțin în, încetinit. Dar acum cu acești noi migranți care vin avem nevoie de o soluție pe termen lung. Uh, Ajutoarele financiare de 8 miliarde vor fi folosite de statele partenere astfel încât să gestioneze mai bine fluxul de migranți. Însă e foarte important ca și granițele să fie mai bine protejate și să se lupte împotriva corupției și așa mai departe. Sunt puncte importante. Sunt importante punctele din uh, ghișele unice din statele membre unde se pot depune cereri. Însă aceste proiecte trebuie să fie orientate spre dezvoltare. Avem nevoie de investiții în economia reală. Acestea ne vor ajuta astfel încât să nu mai vină atât de mulți pe drumul spre Europa. Ajutorul de dezvoltare, care este plătit de europeni, noi plătim mult mai mult decât, uh, decât americanii sau chinezii, însă acest ajutor ar trebui să fie mai mai selectiv, să fie ajutate acele state care îndeplinesc condițiile internaționale și acele state care colaborează cu noi în ceea ce privește combaterea fluxurilor ilegale de migrație. Guvernele care nu colaborează alături de noi nu ar trebui să primească ajutoare și niciun fel de uh, liberalizare a vizelor. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Sani are un cartonaș albastru. Domnule Zani, 30 de secunde. Vă mulțumesc că mi-acordați această ocazie. Stimată coleg, ați spus că avem nevoie de investiții. Investiții în acele țări de unde vin migranții. Am două întrebări. Credeți că planul Juncker ar putea să fie extins spre un asemenea program? În al doilea rând, cum vedeți consolidarea relațiilor bilaterale pentru serviciile externe, astfel încât aceste state să fie finanțate mai bine? Da, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Clar e faptul că există o asemenea idee, există acest concept plănuit, acest plan Juncker 2 pentru statele din afara Uniunii Europene. E normal că fără investiții externe, uh, doar uh, și am spus că Europa deja contribuie mult mai mult la ajutor extern decât Statele Unite, de exemplu, așa că e clar că nu poate exista o creștere economică și o creștere a bunăstării în aceste state fără ajutor financiar. Și eu cred că pe termen lung aceasta e ideea cea bună și măsura importantă pe care poate să o ia Uniunea Europeană în ceea ce privește migrația. Vă mulțumim, domnul Panțeri, un minut. Grazie. Il successo Mulțumesc! Reușita acțiunii europene depinde de un set întreg de condiții. Întâi, o politică de migrație eficace, atât la nivel intern cât și extern, bazată pe legalitate, solidaritate și respectarea drepturilor omului, în al doilea rând, o investiție vis-a-vis -vis de niște parteneri fiabili, o politică realistă și conștientă, o spuneam colegului Verhofstadt, și un nou demers, mai puțin neoliberală, în relațiile comerciale, mai multă producție și mai puțină exploatare. Practic, avem nevoie de niște baze financiare veritabile. Deocamdată persistă zone destul de flu în dezbaterea între statele membre și uh, Uh, la Consiliu Special. Eu mă gândesc special la uh, niște euroobligațiuni, dar dacă luăm da gata propunerile pe care le faceți, e nevoie de măsuri de salvgardare care să prevadă un termen pentru determinarea funcționării acestor instrumente. În situația contrară, ar trebui găsite instrumente financiare mai adaptate. Domnul Marias, acum... Mulțumesc. Este clar că la începutul acestui secol tot mai mulți oameni trăiesc pe planetă și există tot mai multe conflicte. Rezultatul sunt valurile migratorii și valurile de refugiați care se revarsă și asupra UE și asupra statelor membre și așa se va întâmpla în continuare și în următorii ani. Este necesar uh, să se utilizeze mm, toate mijloacele posibile. S-a uh, propus acordul cu Turcia, însă în Turcia există în continuare violență și trebuie să ne asigurăm că uh, situația este um, pozitivă la fața locului. Trebuie să avem de asemenea acorduri și cu Libanul și alte state vecine ca să ne asigurăm că migranții rămân acolo și nu mai vin până în Uniunea Europeană. Criza migratorie trebuie să fie abordată în mod unitar. Există multe probleme de sărăcie în statele în curs de dezvoltare, de aceea este nevoie de investiții în statele din Orientul Af- apropiat și din Africa. Mulțumesc, doamna Grisbeck, un minut. Oh, Mulțumesc. Numeroși suntem cei care împărtășim ambiția de cooperare și parteneriat cu statele terțe vizate. Parteneriate pe care le așteptam de mult timp, cum reamintea Gifford Hofstadt adineauri. Și am să iau lucrurile literal vis-a-vis -vis de prioritățile pe care uh, le-ați stabilit. unu, de a salva vieți în Mediterana, cu atât mai mult cu cât nu mai departe de acum 5-6 zile a avut loc un naufragiu a 5-600 de persoane vorbim de schimbare de paradigmă, să această schimbare trebuie să intervină în acte și în fapte, nu doar cu vorbe. Și în momentul în care uh, lucrăm la paza de coastă și frontieră, Consiliul și Comisia refuză ca salvarea și căutarea în mare să fie un element fundamental în gestionarea frontierelor externe. E una din misiunile Frontex. Haideți să profităm de această voință politică puternică pentru a face să convergă cuvintele cu faptele noastre, inclusiv în uh, raportul privitor la uh, paza de coastă și frontieră. Mulțumim, doamna Bjork, un minut. Um, det här förslaget handlar inte om samarbete. Det handlar cu această propunere nu e doar despre cooperare și migrație, ci despre a opri refugiații. Să ne asigurăm, ținând cont de acestea, că avem uh, mijloacele financiare, economice și chiar militare de care e nevoie. Observăm cât suntem de xenofobi și observăm cât de axați pe viitor suntem, pentru că, într-adevăr, încetăm cu drepturile omului și părem să tot mergem pe această cale. Ne dorim să instituționalizăm, ne dorim să ne închidem granițele și vedem toate acestea în contextul Eritrea și Sudan. E rușinos. Cetățenii europeni nu își doresc să vadă o Europa atât de închisă, o Europa în care nu se poate respira. Ne dorim să avem o discuție serioasă, să vedem cum ne putem organiza mai solidar și mai deschis și să dăm dovadă de responsabilitate în ceea ce privește primirea de refugiați. Să ne întoarcem la proiect. Are cuvântul domnul Terry Capra. I fully agree that our response... Mulțumesc. Cred că este important ca reacția la criza umanitară din Europa să fie una cuprinzătoare. Sunt de acord ca Africa să beneficieze de atenția noastră politică sporită. Dar primele idei propuse în legătură cu pactul privind migrația nu țin cont de două puncte extrem de importante. În primul rând, nu se menționează apărarea drepturilor omului se pare că ne interesează doar să scăpăm de refugiații din prezent și din viitor. Desigur că suntem uh, dornici să scăpăm de ei, asta reiese din text. În al doilea rând, se pare că avem o încredere oarbă în toți liderii africani, pe plan moral și economic. Întrebarea mea este cum vom avea încredere în statele menționate aici, așa cum am avut încredere în Turcia. Trebuie să apărăm drepturile omului. Fără acestea, fără un control democratic puternic al propriilor noastre proceduri și fără un acord cu state terțe, vom repeta toate greșelile trecutului recent. Vă mulțumesc Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Lavie, aveți un cartonaș albastru pentru domnul Terry Cabras sau nu aveți? Nu. Madame Atkinson. Mad Pentru doamna Atkinson, domnule Terry Cabras, acceptați? De ce nu? Vorbiți despre drepturile omului. Vorbiți despre drepturile omului. sunteți de acord cu mine că industria drepturilor omului lucrează împotriva noastră în mod activ? La BBC, la radio, am uh, combătut Crucea Roșie și le-am spus că ei transformă migranții economici în refugiați și nu recunosc acest lucru. Am fost în taberele de migranți din Grecia acum trei săptămâni și am văzut ce s-a întâmplat. Chiar credeți că banii contribuabililor trebuie aruncați pe asemenea inițiative? Domnul Terry Cabras, eu cred că nu trebuie să facem confuzii. Drepturile omului trebuie respectate, înfăptuite, peste tot. Dacă cineva nu o face, nu e vina mea, dar asta ar trebui făcut. Mulțumesc, domnul Hukem, un minut 30. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. La costele de nord ale zonei Schengen e un paradis al criminalilor, teroriștilor, traficanților Am văzut uh, albanezuri când gardurile în port și paza mm, de coastă m-a refuzat atunci când ne-am rugat să intervină. Banii contribuabilor nu ar trebui să intre în această dezastroasă politică a migrației. Dacă vreți să controlați migrația, dacă vreți să opriți morțile din Mediterana, Marea Britanie are o altă problemă în această vară. Avem propria noastră invazie de migrați și Uniunea Europeană încearcă să-și ascundă planurile amânând dezbaterea pentru prima plenară după referendumul din Marea Britanie. Mă întreb de ce. Să fie oare pentru că britanicii se vor opune, poate ca uh, fără permisiune să vină oricine pe insula lor? ascultați la ce plănuiește UE, atrag atenția concetățenilor în vederea referendumului. Ni se cer 50 de miliarde pentru a finanța o astfel de politică. Ne mai mirăm că oamenii vor, vor să plece de aici? Mulțumesc! Există un cartonaș albastru. Domnule Hucăm, aveți o întrebare cartonaș albastru de partea domnului Bogovici. Acceptați? Vă rog, domnule Bogovici. pričakovati še naprej vrsto let. 23 iunie, la ce să ne așteptăm atunci? Deja de mulți ani există această presiune foarte mare a fluxurilor migratorii din Africa și din alte state. Credeți că Regatul Unit, după 23 iunie, ar trebui să iasă din Uniunea Europeană? Nu trebuie să fie acel stat care să ne ajute să facă parte din soluția la această criză umanitară și dacă nu vă implicați, atunci credeți că, această, credeți că această problemă se va rezolva de la sine, fără ca britanicii să își aducă aportul la rezolvarea situației? Domnule Hucăm? V-aș corecta, e pe 23 iunie, nu 25. Eu sper că atunci când vom părăsi Uniunea Europeană, Uniunea Europeană să-și rezolve problemele. Noi suntem o națiune pe o insulă și știm să ne descurcăm, să ne rezolvăm propriile probleme și să ne păzim frontierele. Urmează domnul Fontana, un minut. Președinte, mi Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi ca în numele grupului meu politic să-i mulțumesc doamnei Mogherini pentru participare, le mulțumesc tuturor celor de aici, din această instituție, care ne-au ajutat în aceste momente grele. Eu aș dori să spun următoarele. Două puncte sunt importante. În primul rând, bineînțeles, există fluxuri de migranți și aceste fluxuri de migrație sunt de multe ori sprijinite, în special de organizații infracționale chiar și de organizații teroriste și ele se folosesc de aceste fluxuri astfel încât să vină în țările noastre și să plănuiască atentate. De multe ori aceștia sunt în spatele fluxurilor și de aceea avem și o obligativitate morală în acest sens. Apoi mai există și un drept, un drept pe care îl are toată lumea și anume cineva să crească, să se dezvolte în statul în care s-a născut. Și acest lucru e valabil mai ales pentru țările africane. Însă țările africane au o politică care împiedică acest fapt. Oamenii nu pot să crească și să dezvolte în țările lor și de aceea pleacă spre alte țări. Și tocmai de aceea noi trebuie să încheiem acorduri cu țări, nu trebuie să închidem acorduri cu țări cum ar fi Turcia, care nu respectă drepturile omului. E greu și pentru politica noastră. Are cuvântul domnul Sinadinos. Vă mulțumesc. Am ajuns într-un nou punct în care discutăm despre combaterea cauzelor migrației. Mă întreb ce s-a ales de vechile planuri nu și-a asumat nimeni răspunderea, nu și-a cerut nimeni scuze pentru că măsurile nu au fost implementate și uh, uh vedem că articolul 56 din tratatul Schengen uh, este încălcat tot mai des. Avem un nou acord cu Turcia care nu este nici el pus în aplicare și numărul de refugiați este tot mai mare, ceea ce face ca ă, ă, situația să fie tot mai gravă și să fie tot mai mulți ă, minori refugiați. Problema este că se naște o mentalitate care diferă fundamental de valorile noastre de bază. Până la urmă, nu se mai respectă nici drepturile omului și s-a văzut ce s-a întâmplat și cu atentatele de la Bruxelles, de la Paris, de la Copenhaga și din alte părți. Oamenii aceștia fug din țările lor, vin la noi și au um, o um, concepție greșită și cred că este momentul să punem capăt acestui fenomen. Mulțumesc, doamna Gabriel. One minute. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Mai mulți dintre noi au cerut de mult timp în Parlament o reală integrare a migrației în politicile externe ale Uniunii Europene, o veritabilă diplomație a migrației. Astăzi, la nivel conceptual, lucrurile sunt făcute. Ne rămâne în față provocarea de a concretiza această schimbare fundamentală a abordării noastre și aș pune accentul pe trei elemente. 1. O reflexie aprofundată și necesară în ce privește finanțarea. Pe de-o parte, bunele practici care există deja în statele selecționate și așa numite prioritare trebuie să mai bine valorizate. 2. Eficacitatea instrumentelor noastre financiare și în Fed trebuie lansată. Trebuie redus numărul de priorități pentru un impact mai mare. În al doilea rând, Africa, da, este un continent cheie și în ce privește gestionarea migrației, trebuie consolidată susținerea în ce privește controlul frontierelor între statele africane și o, controlul migrației intra-africane. În ce privește cauzele migrației, este imperativ să obținem rezultate în cooperarea pentru dezvoltare. Asta cere un efort real. Îl facem, dar vă rugăm găsiți acele stimulente care să funcționeze și nu neglijați instrumente economice ori comerciale ca pârghii pentru a obține reformă către statul de drept. Atenție la mesajul pe care îl transmitem tuturor țărilor care nu sunt deocamdată prioritare pe lista noastră. Și o întrebare, care e rolul organizațiilor regionale africane? În fine, încă două întrebări. Ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune adoptat la La Valeta ce măsuri au fost propuse pentru a valoriza potențialul uman și financiar al diasporei africane în Europa și ce se întâmplă cu cooperarea între țările subsahariene, țările din sudul Mediteranei și Euro- țările din Europa? Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Guerrero Salom, un minut. Vă mulțumesc pentru adoptarea acestui pachet privind migrația. Comisia pe bună dreptate s-a concentrat pe ceva ce înseamnă o strategie globală. A ținut cont de diferitele realități pe care le presupune această problemă legată de migrație, țările de tranzit, țările de origine și nevoie de proiecte pe termen uh, mijlociu și, și lung când există un număr atât de mare de oameni înstră, uh, strămutați în lume, și atâtea conflicte, e clar că trebuie să acționăm la nivel global în ceea ce privește stingerea conflictelor și împotriva migrației. Dacă încă 60 de milioane de oameni din cauza foametei sau din cauza unor crize umanitare, dacă toți aceștia și-au părăsit deja uh, țara, țările de origine, e clar că totul arată cu degetul spre sărăcie. Întregul proces trebuie să țină cont însă de drepturile omului la nivel internațional. Drepturile omului și celelalte reguli internaționale. Domnul Kölmel. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele ECR și în numele partidului Alfa vreau să spun că uh, măsurile care se discută astăzi ni se par corecte, dar, în plus, trebuie să spunem că chiar dacă este corect să se acorde ajutorul cât mai aproape de focarele de criză, cu atât este mai important ca măsurile um, de susținere, de consolidare să nu fie uitate și acestea trebuie luate în Europa și aici și acum ca și în trecut Uniunea Europeană nu și-a ținut promisiunile nu avem niciun fel de procedură de securizare a frontierelor externe, nu avem un instrument juridic obligatoriu, statele membre ale Uniunii Europene acționează în mod diferit, există în continuare state care spun că pot să preia uh, migranți, unele state au introdus contingente și altele au o politică uh, complet diferită. Este important ca frontierele externe ale Uniunii Europene să fie consolidate, însă este o enigmă cum să se întâmple în practică acest lucru. Deci, ajutorul acordat în Africa nu este suficient. Trebuie să ne facem ordine și la noi acasă în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mlina, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut faptul că Comisia oferă aceste stimulente financiare astfel încât să ajute la o soluție în ceea ce privește criza migrației. Și acordul cu Turcia aici intră în joc. Noi sperăm să ascultați și propunerile austriece, propuneri care se bazează pe un model din Australia și anume în ceea ce privește aceste vase de pe mare care, în care sunt, de pe care sunt luați oamenii și puși pe anumite insule. Și trebuie să avem grijă ca acești oameni să nu ajungă în țări în care nu sunt respectate drepturile omului. Și nimic ce intră, ce intră în conflict cu Convenția privind drepturile omului nu poate fi pus în practică. Intervenția soldaților trebuie să fie foarte clară cu ce nave și unde pot aceștia să intervină astfel încât vasele de migranți să nu ajungă pe țărmurile europene. Mă aștept la inițiative, inițiative europene care să vină cu o soluție pentru toate statele membre. Însă, în aceste inițiative ale Uniunii Europene și Austria de fel ca celelalte state membre, trebuie să pună în aplicare concluziile uh, Parlamentului European și Consiliului European. Astfel le-am ajutat cu toții. Vă mulțumesc, vă mulțumim, domnul Crisogonos. Un minut. Comisia Europeană vorbește despre un pact pentru migrație și ideile principale se referă la controlul frontierelor externe și combaterea traficului de orice tip, în cooperare special cu țări din Africa și Asia, potrivit recentului acord cu Turcia. Totuși, toate aceste lucruri uh, sunt doar soluții temporare și nu, uh, se adresează, nu abordează problemele sursă. M-aș referi la politicile de austeritate și faptul că nu există politici demografice în cadrul Uniunii Europene. Prin urmare, constatăm că avem probleme cu fertilitatea în UE și, pe de altă parte, ne confruntăm cu sărăcia și războiul. Trebuie să creăm mai multe locuri pentru tineri, să susținem natalitatea, iar în uh, Orientul Mijlociu și Africa trebuie să susținem dezvoltarea acestor țări pentru a crea condiții mai bune de viață pentru oamenii de acolo. Vă mulțumim. Are cuvântul doamna Scott Cato, un minut. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Recunosc preocupările pe care le au unii legătură cu impactul migrației, dar dezbaterea standard în campania pentru referendum a devenit de foarte mare prost gust în Regatul Unit. Se vorbește despre trei subiecte. Controlul frontierelor, campania pentru uh, ieșire, cere uh, Ministerului de Interne să uh, o lase pe Marine Le Pen să vină în Regatul Unit să-i ajute în campanie. În al doilea rând, azilul, tema centrală a dezbaterii. Regatul Unit a respins faptul că avem datoria de a fi solidar cu statele care sunt cel mai greu apăsate. Trebuie să colaborăm cu acestea ca să-i ajutăm pe cei uh, care se refugiază mm, din vina noastră mai mult decât altora pentru că am uh, acționat militar în Orientul Mijlociu. În al treilea rând, facem parte dintr-o piață unică. Dacă am ieșit din Uniunea Europeană, am dăuna multor gospodării și milioanelor de britanici care trăiesc în uh, regatul, în uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna von Stork. Nu este aici. Doamna Atkinson. One minute un fond african, vreți, vreți miliarde din banii contribuabililor din Regatul Unit pentru Africa? Regatul Unit e deja al doilea cel mai mare contribuitor în ceea ce privește ajutorul extern. Doar anul trecut am contribuit cu 2,5 miliarde de lire sterline pentru Africa și chiar mai mult. Asta a fost ajutorul extern cetățenii sunt cei care finanțează ONG-urile care lucrează împotriva dorințelor cetățenilor din Regatul Unit și din Europa. Am fost în Grecia săptămâna trecută cu Comisia Libe. Mesajul de la uh, europarlamentarii socialiști este să ne, să ne deschidem granițele. Granițele noastre vor fi deschise și ONG-urile au spus acest lucru. Uh, dar dacă nu trimitem un mesaj politic corect, atunci aceste miliarde nu vor ajuta cu nimic. Toate vor lucra, de fapt, împotriva noastră nu putem decât să uh, acționăm ajutându-i pe cei care într-adevăr au nevoie de ajutor, să, uh, să respindem această propunere și să votăm pentru ieșirea din UE la 23 iunie. Doamnă Atkinson, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Zekovski. Îl acceptați, domnule Zekovski? Sunteți de acord, doamnă Atkinson, cu părerea pe care o au unii care sunt pentru a rămâne în Uniunea Europeană, care sugerează că cei care își doresc să iasă din Uniunea Europeană nu cunosc toate faptele și vorbesc prostii. Ne-ați spus în Comisia Libe că noi suntem pentru deschiderea granițelor UE. Când ați participat ultima oară la o reuniune a Comisiei Libe? Când ați auzit că am discutat astfel de lucruri? Doamne Atkinson? La Libe am fost la reuniunea Libe acum câteva săptămâni unde am reprezentat grupul meu și am condus discuția. Uh, se întâmpla totul după conferința președinților, în care eu cerusem exact ceva, ceva ce să nu apară pe ordinea de zi și totuși a apărut, și anume uh, acordul cu Turcia. Și acolo Timothy Kirkhope, un europarlamentar din Regatul Unit, a fost împotriva acestei propuneri care a fost înaintată. Când am fost în tabăra de refugiați, acum trei săptămâni, socialiștii au spus că avem granițe deschise aici. Lucrăm cu comisia astfel încât să ne deschidem granițele. Sunt trei grupuri aici care au fost reprezentate la această reuniune și au spus nu puteți transmite un asemenea mesaj, e periculos. Și ONG-urile au spus la fel. Așa că întrebați pe colegii socialiști de ce spun că avem granițe deschise. Trimitem un mesaj greșit spre Africa și restul de milioane care vor să vină ca migranți în țările noastre. Și noi nu ne putem permite așa ceva. Vă mulțumim, domnul Corvin Miche, un minut. Vă mulțumesc. Problema nu e, sunt migranții care ne invadează, ci migranții greșiți care ne invadează. Li s-au promis uh, beneficii sociale și ei nu doresc decât să pună mâna pe acestea 3.000 de euro pe lună, puteți să-i numiți cum vreți, dar un diplomat a spus că toată mizeria africană plouă acum deasupra Europei. Ar trebui să învățăm pe acei oameni să își vadă de treabă. Ar trebui să încetăm să le oferim alocații și să-i obligăm să lucreze. Și cel mai bun mod de învățare e exemplul și ar trebui stopate orice alocații. Socialismul pare să se lupte în mod eroic cu dificultăți de care nu se ocupă niciun sistem politic. Ar trebui să vorbiți mai respectuos, uh, spune uh, doamna președintă, fără a utiliza vorbe grele. E vorba de un simplu respect față de colegi. Doriți să interveniți? Da, iată, aveți un cartonaș albastru, domnule Mică, acceptați? Acceptați, vă rog, doamnă. Vreau doar să știu pe ce fapte vă bazați atunci când vorbiți în felul în care tocmai ați făcut-o cu o clipă înainte. Uh, Există fapte pe care vă bazați, știți în ce măsură alte părți ale lumii a, a obținut profit exploatând continentul african pentru sute de ani? Fapte, nu vorbe. Domnule Mică, răspundeți, vă rog. Nie bardzo, nie bardzo rozumiem, na czym polega... Nu înțeleg prea bine care e legătura între exploatarea Africii. Și America a fost uh, exploatată și iată se dezvoltă minunat. Mă refeream, îl citam pe un diplomat din Congo. Opinia cuiva care știe multe despre uh, emigrația din Africa. Știu că atunci când plătești oamenii ca să nu facă nimic, îi demoralizezi. Oamenii trebuie să muncească, nu să profite de alocații. Următorul vorbitor, domnul Engel, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e întotdeauna plăcut să observ la ce grade de suprarealism se ajunge în dezbaterile din acest Parlament. Eu voiam, în principiu, să încep cu declarație că um, după numărul de referiri la bietul contribuabil britanic care a fost făcut uh, aici de uh, britanicii conservatori, Uh, care nu au refuzat până acum niciun fel de subvenție de la UE, uh, ar trebui să dorim celor bieți contribuabili să voteze pentru a ieși, pentru că atunci poate că își vor primi banii înapoi. Sau, doamnă președinte, de fapt acum, domnule președinte, aș vrea să spun următoarele lucruri. Eu vreau să cred, domnule vicepreședinte, doamnă înalt reprezentant, în ce ne-ați spus, dar nu cred că va fi destul, nu cred că va fi nici pe departe destul. Uh, Poate că un pact al migrației cu câteva state africane ar putea să funcționeze, dar pentru dezvoltarea Africii, ca să schimbăm destinul Africii, ca să orientăm în altă direcție dinamismul și creșterea în Africa, mă îndoiesc că va merge. Doar cei, cele 500 de milioane pe care trebuia să le luăm din Fondul pentru Dezvoltare e mult mai puțin decât investesc uh, um, chinezii în uh, linia ferată de la Mombasa până în Africa de Sud, ceea ce arată cât de mare e discrepanța între intențiile noastre și ceea ce suntem realmente dispuși și dornici să punem pe masă atunci când uh, se ajunge la acțiuni. E nevoie de fapte, nu vorbe și aș vrea să reușim în sfârșit să contribuim la o renaștere africană. Însă cu aceste fonduri mă tem că nu va fi posibil. Mulțumesc. Doamna de Monte, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tragediile cele mai recente ale migranților pe costele Libiei și în Creta ne reamintesc încă o dată faptul că acest fenomen e în continuare în creștere. Ruta balcanică a fost închisă, solicitanții de azil au acum o singură, o, o, o singură posibilitate să ajungă în Europa și anume prin Marea Mediterană. Propunerile care s-au făcut, da, s-au discutat astăzi, își doresc să facă un nou concept în ceea ce privește Uh, combaterea criorare între Uniunea Europeană și țările de origine și de tranziție ale migranților. Aceste state trebuie să fie, să, să fie ajutate, trebuie să ajutăm prin infrastructură, resurse și așa mai departe. E un punct de plecare foarte bun și e nevoie de o îmbunătățire a acțiunii Europei în aceste domenii. Italia deja de mult timp are asemenea politici. Fluxurile migrante spre Europa nu vor fi închise în termen scurt, dar dacă măsurile vor fi bune, fiecare va trebui să-și facă partea sa de muncă. E o chestiune europeană și nu una care ține de fiecare stat în parte. Vă mulțumesc, domnul Țile, are cuvântul. Ca comisar, viceprezident Kungs, <coughs> Eiropas komisija atgriež pie pārbaudītām metodēm, kā tas ir noticis. Komisija Eiropēna ca și în criza migrației anterioară, cu 10 ani, uh, alege aceeași soluție facilă, a plăti pe migranți ca să stea în afara granițelor noastre. Doamna Mogherini a precizat că s-a schimbat narațiunea, uh, cum că acum ar fi o problemă globală. E adevărat, dar adevărat mai este și că uh, în loc de ajutoare pentru Africa de Nord, ar trebui să ducem acolo investiții Narațiunea însă s-a schimbat și în alt sens. Am auzit recent că toți migranții ar trebui să-și găsească un loc în Europa. Că toți vor uh, lucra în beneficiul economiilor europene. și încercăm să distribuim solicitanții de azil între statele membre, asmuțind practic statele membre între ele. Însă organizațiile criminale nu vor abandona această afacere foarte lucrativă cu traficul de migranți. Are cuvântul acum domnul Paet. Loomulikult on süsteemne lähenemine migratsioonikriisile äärmiselt Mulțumesc. O abordare sistematică a crizei migrației este foarte importantă, de aceea acest pact este binevenit, dar e clar că nici Uniunea Europeană și nici restul lumii nu a făcut suficient uh, până acum pentru ca refugiații să își găsească un adăpost sigur aproape de patria lor. De exemplu, refugiații sirieni din Liban și Iordania au nevoie de ajutor ca să-și poată trimite copiii la școală, au nevoie de îngrijiri de sănătate, până când se va termina războiul și se vor putea întoarce acasă. Majoritatea nu au vrut să vină în Europa, dar au fost obligați să o facă. Uniunea Europeană trebuie să ofere mult mai mult uh, sprijin refugiaților aproape de țările lor de origine și trebuie să susțină um, Comisariatul ONU pentru Refugiați. Dacă nu putem crea condiții suficiente pentru refugiați, niciun acord cu Turcia sau cu alte țări nu va ajuta. Vor găsi rute și mai periculoase. Mulțumesc, domnul Silichiotis, un minut. Stimați colegi, vorbim acum despre un nou pact privind refugiații sau migrația și acesta, această situație se, înrăț, se înrăutățește pe fiecare zi. Foarte mulți oameni, tineri și copii, în majoritatea lor, sunt cei care o iau pe aceste drumuri periculoase. 900 de oameni sunt, uh, tocmai au sosit acum pe mare. Nu se poate ca Uniunea Europeană să continue cu aceeași strategie, să dea în continuare dovadă de nesolidaritate, să își închidă granițele, să facă presiuni și să încearcă prin pactul cu Turcia să îi trimită înapoi pe refugiați. Refugiații sunt oameni care au pornit-o pe acest drum foarte periculos. Își uh, riscă viața pe acest drum și ajung după aceea într-un fel de lagăr de concentrare. De aceea trebuie neapărat să luăm măsuri rapide și asta printr-un sistem de azil comun și corect, care să se bazeze pe solidaritate și pe împărțire în mod egal trebuie să ne asigurăm de faptul că avem un sistem de azil obligatoriu și onest locurile de primire trebuie să fie unele în care să le fie respectată demnitatea oamenilor. Mulțumim, domnul Anemans. Mulțumesc. Sunteți uh, decidenții în Uniunea Europeană și pentru acest nou demers, pactul pentru migrație, așa cum îl numiți acest pact uh, pare să fie orice altceva decât un pact. Iată ce aș vrea să spun eu cetățenilor. Trebuie ca ceea ce numiți migrație legală să fie utilizat uh, ca șantaj pentru a-l forța pe Erdogan. Există diverse fluxuri migratorii de toate tipurile și trebuie mai mulți bani Uh, cetățenii uh, sunt atenți, să știți, Schengenul e pe marginea prăpastiei, politica frontierelor uh, Uniunii Europene e uh, în eșec și mai mult ca niciodată constatăm că e nevoie de o strategie europeană în materie europeană. Domnul Rader. Mulțumesc, domnule președinte. Criza migrației din ultimii, cinci, din ultimii câțiva ani a arătat clar că niciun stat membru nu poate face față singur. Este nevoie de o reacție europeană comună, coordonată și de o cooperare strânsă cu statele terțe. Acestea fiind zise, cred că Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe trei axe pentru a atenua presiunea migratorie asupra Uniunii Europene. În primul rând, trebuie să facem diferența între migranți economici și refugiați. Cei care doresc o viață mai bună ar trebui să beneficieze de căi legale de acces la un... viața în Uniunea Europeană, dar niciun stat membru nu trebuie să uh, fie afectat de faptul că migranții încearcă să intre în mod ilegal în Uniunea Europeană și nu trebuie să se bucure de același sprijin ca și refugiații de război. Apoi, Uniunea Europeană trebuie să accelereze returnarea migranților ilegali și a persoanelor care nu au dreptul să rămână aici în returnarea către statele de origine. Fazele de coastă trebuie să fie eficiente și pentru asta Uniunea Europeană trebuie să semneze acorduri de readmisie cu statele de origine vizate. Apoi, cred că trebuie să ne gândim din nou la ideea de a crea hotspot-uri în afara Uniunii Europene. După părerea mea, acest lucru va reduce presiunea migratorie asupra Uniunii Europene pentru că doar cei care au dreptul la o protecție internațională vor putea intra în Uniunea Europeană după ce li s-a acordat azil în conformitate cu legislația europeană. Combaterea crizei va uh, duce la uh, luarea de noi măsuri în Uniunea Europeană, este important să se consolideze și cooperarea internațională. Mulțumesc, domnul Howitt. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru această comunicare. E foarte clar că prioritatea au fost negocierile cu Turcia, însă există și alte țări vulnerabile care au nevoie de atenția noastră un stat membru care a contribuit cu 80 de milioane la acest fond pentru Africa, ei bine, Parlamentul European trebuie să insiste să se vină cu fonduri noi, noi cu adevărat și că acești bani nu sunt apoi pierduți pe drum, pentru că decât mai mult pentru mai mult va deveni mai mult pentru mai puțin. De aceea, propunerea italiană în ceea ce privește obligațiunile europene ar trebui să se țină, ar trebui să se țină cont de aceasta. Nu sunt obligațiuni financiare, ci obligațiuni de solidaritate pentru Uniunea Europeană și restul lumii. Apoi, în ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare, am văzut cât s-a dat la COP21 și sprijinul pe care îl oferă Uniunea Europeană Europeană pentru taxa pe tranzacții financiare. Trebuie să fim deschiși la noi forme de finanțare internațională, astfel încât să facem față provocărilor. Sunt de acord că acordul cu aceste terțe e de prost gust pentru foarte mulți. Nu negociem cu viețile oamenilor. Însă să recunoaștem. Uniunea Europeană a făcut exact acest lucru, mai ales în ceea ce privește Schengenul și acordul de readmisie timp de mulți ani. Dacă banii sunt cu adevărat adevărați, dacă recunoaștem că 86 dintre refugiați nu sunt pe drumul spre Europa, atunci acești bani ar trebui să ducă la îmbunătățirea vieții acestor refugiați și a tuturor acelor oameni uh, din țările din care vor să fugă. Dar Uniunea Europeană trebuie să garanteze niște căi uh, legale sigure de migrație prin acest sprijin puțin. Se pare că această propunere făcută pare să meargă pe calea cea bună. Că și politica externă a Uniunii Europene e mai de ajutor ca finanțator și nu actor. Însă mi-aș fi dorit să văd mai multe în comunicare, un accent mai mare pe rolul diplomatic pe care să-l aibă Uniunea Europeană în rezolvarea conflictelor și de asemenea pentru apărarea drepturilor omului la nivel internațional, nu doar prin cuvinte, ci prin fapte. Știu că există angajamente luate de înaltul reprezentant pe această uh, chestiune și pe altele și și, și dumneavoastră și domnul Timerman se bucură de sprijinul nostru. Mulțumim, domnul domnule Howitt. Domnule Covin, domnul Covin Miche a cerut cuvântul. Un punct procedural, vă rog. Domnule președinte, nu vreau să îi răspund unui membru care a avut o asemenea contribuție și nu îi permit. Nu, nu doriți să... Nu, nu a fost uh, o cerere de cartonaș albastru. Am spus pur și simplu că are un punct procedural. Vă rog, domnule, despre ce e vorba? in my speech there was used word in English word shit. It was not in my în uh, discursul meu nu s-a folosit cuvântul rahat. Eu în uh, poloneză am spus un alt cuvânt care în engleză nu e echivalent cu cuvântul rahat și cuvântul în uh, germană care a reșit e din nou mizerie și nu rahat. Vă rog, eu nu sunt responsabil pentru interpretare. Bineînțeles, bineînțeles, am ținut cont de acest fapt. De cele ce ni le-ați spus. Domnul Sulic, un minut. Mulțumesc. Liniile politice ale Uniunii Europene sunt prea slabe, la fel și liderii politici, ca să proteje, prea slab ca să protejeze Europa. Preferați să plătiți bani altor țări ca să-și țină migranții acolo. Uh, este periculos să începem să depindem de aceste state. Închiderea graniței macedonene a fost cea care a redus numărul de migranți și nu acest pact dubios cu Turcia. Italia trebuie să înțeleagă că e nevoie să-și închidă granița și să o păzească. Altfel o va face Austria și asta direct la uh, trecătoarea Brenner. Trebuie să existe mecanisme de uh, apărare, de sancțiune, de protecție pentru a se rezolva această problemă. Nu se poate rezolva problema prin Fondul Fiduciar pentru Africa. Da, oamenii au nevoie de ajutor, dar au nevoie de ajutor acolo, nu aici majoritatea oamenilor din statele europene sunt împotriva migrației în masă și dacă elitele politice de astăzi nu înțeleg acest lucru și nu reușesc să protejeze Europa, atunci oamenii votează cu extremiștii, nu pentru că ar fi chiar ei extremiști, ci pentru că nu au, mai au încredere în elitele politice. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru de la domnul Costa. Paracalo. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când ne spuneți că Italia trebuie să-și închidă frontierele, oare asta înseamnă că trebuie să aruncăm în mare oamenii care debarcă pe malurile noastre, care vin din locuri bântuite de război și de persecuții? femei, copii și persoane vulnerabile, ce înțelegeți exact prin închiderea frontierei maritime a Italiei? Vreți să aruncăm oameni în mare? Nu, nu trebuie să aruncați oamenii în mare și nici nu trebuie să îi împușcați. Puteți să-i trimiteți înapoi acolo de unde au venit. Sigur că acolo Europa trebuie să creeze hotspot-uri, ca în Libia, ca în Turcia, Mă scuzați, ar trebui să existe și în Libia, există în Liban, dar nu asta este soluția, să îi repartizăm în Europa și apoi să îi trimitem în pachet ca, înapoi pachet. Nu așa merge treaba. Mulțumesc, domnul Telițca, un minut. Uh, Acordul cu Turcia, practic, a rupt modelul uh, după care funcționau uh, rețelele de trafic. Acum uh, ruta s-a schimbat, e una mult mai mortală. Pac- Raportul este, pachetul este foarte important. Chiar dacă noi avem dezacorduri, e abordarea potrivită. Este esențial acest pachet și nu văd nicio problemă în a face legătura între uh, cooperarea, investiției de ajutor pentru dezvoltare cu controlul fluxurilor de migrație și nu văd nicio problemă în a, le, în a uh, ataca rădăcina problemei. Sigur, avem probleme cu drepturile omului în Turcia și altundeva, desigur, și va trebui să le abordăm. Dar abordarea aceasta e cea potrivită, însă ea nu va funcționa sau nu destul de bine dacă nu avem și o politică de returnare serioasă și strictă. Aici trebuie să lucrăm. Dacă putem obține un astfel de echilibru, eu sunt sigur că, în sfârșit, am putea crea unitate în Uniunea Europeană, unitatea de care avem nevoie pentru o soluție europeană. Și, în acel moment, polarizarea uh, cu care ne confruntăm și pe alte teme va dispărea. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Bisotor Minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Se vorbește ca de obicei, ne-am obișnuit să tot auzim aceleași cuvinte din partea Comisiei, doamnă Morgherini. Există migrație ilegală care inundă Italia și Europa. V-am spus acest lucru, ni s-a spus că suntem xenofobi. Am auzit multe de la dumneavoastră, de la guvernul italian, însă nu s-a făcut nimic. Ni s-a spus că migranții sunt resurse și trebuie să-i primim pe toți. Ar trebui să vă fie rușine pentru că și dumneavoastră sunteți uh, un, uh, ro, jucați un rol important în ceea ce privește aceste fluxuri migratorii. Acest pact e din nou încă o glumă proastă, la fel ca planul Juncker. E tragic să vedem ce se întâmplă astăzi. Guvernul italian, într-un anumit fel, e neajutorat. Există aceste mii de migranți care vin în fiecare zi în Italia. Trebuie să fie opriți și singura modalitate este închiderea granițelor și apărarea acestora. Vă mulțumim. Un minut și jumătate, domnul Brock. Domnule președinte, doamnă vicepreședintă, Domnule vicepreședinte, stimați colegi, stimați col stimate colegi, stimați colegi, când aud ce se, spun unele, ce se spune aici în plenară, îmi vine să spun că cei care nu vor să primească migranți încearcă și să împiedice toate măsurile care ar face să nu mai vină migranți. Arată cât de uh, conectați la realitate sunteți și cât de ipocriți se spune că acordul cu Turcia înseamnă să fie lăsați oamenii în mâinile celor care introduc persoane ilegal și uh, se spune că Turcia nu trebuie să fie ajutată, însă acordul începe să funcționeze și se vede că exact statele care trimit uh, migranții înapoi sunt statele care i-ar fi primit și nu celelalte. Și mi se pare uh, că acum se încearcă să se dea vina pe Africa, însă este mult mai complicat. E o problemă de dezvoltare pe termen lung și dacă vrem să ajutăm oamenii, dacă vrem să creăm șanse de dezvoltare, trebuie să ne asigurăm că în taberele de migranți sunt condiții omenești ca ei să poată rămâne acolo, mai aproape de patria lor. Nu putem să uh, facem decât atât să luăm aceste măsuri rezonabile. Dumneavoastră spuneți că dacă oamenii sunt în bărci pe mare, trebuie salvați și trebuie luați aici și că mm, nimeni altcineva nu e de vină. Dar uite, se vede ce se întâmplă cu migranții în Grecia, sunt preluați, sunt trimiși înapoi și e singura cale rezonabilă. Eu vă rog frumos să țineți cont de toate aceste lucruri. Mulțumesc, domnule Brock ați uh, stârnit un val de cartonașe albastre. Nu pot acorda decât unul. Și anume primei persoane îl acceptați și domnul Telițca și încă un coleg au cerut. Uh, domnul Criste are cuvântul

În primul rând, nu am spus uh, că sunt unele țări care refuză, ci că sunt unii colegi care sunt împotriva migranților și care nu vor nici să susțină uh, măsurile ca migranții să nu mai vină. În al doilea rând, dacă s-ar uh, dori să, se, să fie mai puțin migranți, uh, cred că ar trebui să se folosească mecanismul de relocalizare și apoi cred că e important să știe domnul Șulin că lui mă adresam că e necesar să se ia măsuri în acele state pentru a se pune capăt războiului. Pentru că um, Asta e important și nu putem lăsa oamenii să vină pe mare în condiții precare, să se nece și asta e soluția, să se ia măsuri la fața locului, nu să facem o frontieră la Brenner sau uh, în Macedonia sau ce știu eu. Grecia și Italia sunt mari țări ale culturii europene și nu vreau să fie transformate în lagăre de migranți europene așa cum s-a, și să existe o separare în Europa așa cum a fost în războiul rece. Mulțumesc, domnul Papadakis, un minut. Mulțumesc. Succesul acestui nou pact pentru migrație, în special în ce privește relocarea, nu stă în noi măsuri, ci în aplicarea lor și aplicarea lor în mod corect. Dacă nu facem acest lucru, ne vom confrunta cu un alt eșec așa cum s-a întâmplat uh, cu programul de realocare a migranților. Trebuie să ne menținem la cele decise, să respectăm drepturile omului, să căutăm mai multe căi, căi legale și să cooperăm cu statele terțe. Firește e nevoie și de finanțare adecvată. Iată elementele principale care trebuie aplicate în noul pact. E nevoie de o politică comună și, de asemenea, de o administrare comună a frontierelor noastre externe, stopând activitățile ilegale. Dar asta nu înseamnă frontiere închise. Mulțumim. Acum, domnul Lavia. Președinte, grație ai signorii... Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei vicepreședinte în comisie pentru această propunere făcută astăzi. Eu cred că propunerea merge în direcția cea bună. Trebuie să începem un proces care să se uh, rănoiască reînnoiască singur. E nevoie de investiții în țările de unde vin refugiații, refugiații. E nevoie de condiții pentru dezvoltare. Și acest proces trebuie să fie menținut. Știm că în Africa populația este în creștere și de aceea în 30 de ani aceste fluxuri migratorii vor crește foarte mult. Și e un uh, interval de timp pe care ne-l putem imagina. De aceea avem nevoie de relații stabile cu aceste țări. Nu știu dacă suma propusă este suficientă, însă e un pas bun spre direcția cea bună. În orice caz trebuie să facem mult mai multe. Domnul Timmermans ne vorbeam de, ne vorbea de măsuri pozitive și negative. Uh, totul trebuie să fie valabil și pentru acele țări din Europa care nu vor să se implice în acest proces și care nu își asumă rolul pe care îl joacă în proces. Cu toții suntem din țări europene. Toate țările sunt țări europene. Nu trebuie ca țările care sunt mai la graniță să facă mai multe. Nu, trebuie să facem cu toții eforturi comune. Înseamnă că trebuie să fie certați și aceia care nu vor să fie activi în acest nou proces în Europa. Să ne asigurăm că va avea succes procesul nostru nostru. Mulțumim, domnule Lavia. Aveți de la domnul Frunzulică un cartonaș albastru. Îl acceptați? Thank you very much, uh, uh, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate coleg. Din cauza situației economice, a, economie, a situației sociale, a războiilor civile care au uh, loc astăzi în anumite țări din Africa, Europa se va confrunta cu tot mai mulți oameni care vor încerca să vină în Europa în următorii ani. Și asta mai ales din Africa. Nu credeți că, până la urmă, Uniunea Europeană trebuie să aibă o strategie pe termen lung și o politică pe termen lung, astfel încât să facă față acestei provocări importante? Pentru că nu vorbim doar de măsuri practice sau soluții eficiente care să aibă loc acum, să fie implementate acum. Avem nevoie de o strategie pe termen lung pentru toate acestea. Vă mulțumesc! Rog să vă încadrați în timp, 30 secunde aveți la cartonaș albastru, nu înseamnă că puteți vorbi mai mult. Domnule Elavia și dumneavoastră aveți 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule coleg, pentru această întrebare. Strategia despre care vorbesc nu e una pe termen scurt. Vorbim de investiții care sunt prevăzute pentru statele africane. Cu siguranță nu își vor aduce beneficiile pe termen scurt. Vorbim despre un uh, program care se va întinde pe mai mulți ani și de niște miliarde care sunt conținute în acestea, dar e nevoie de și mai mult. Da, bineînțeles, avem nevoie de o strategie pe termen lung, însă pe termen scurt trebuie să închidem toate vidurile, însă pentru acestea există alte instrumente. Acum are cuvântul doamna Rodriguez. Stimate domnule vicepreședinte, stimate doamnă înalt reprezentant, Alegere e clară. Fie Europa rămâne uh, un continent în defensivă sau creează un parteneriat pentru, un vi- pentru viitor cu uh, alte state pentru a le susține dezvoltarea, pentru a gestiona mai bine migrația și pentru a-i susține și pe refugiați. Sigur că pentru asta e nevoie de uh, o uh, acțiune foarte extinsă, ceea ce presupune investiții sporite, dar vreau să subliniez că investițiile înseamnă și locuri de muncă. Uh, și foarte multe locuri de muncă noi pot fi create atât pentru tinerii din Europa, cât și pentru cei din statele vecine. Și cred că ar trebui să folosiți acest argument al creării de locuri de muncă prin această inițiativă pentru a con convinge statele membre să aloce mai multe resurse inițiativei, pentru că avem nevoie de contribuții sporite din partea statelor membre. Și vreau să vă spun că până acum tinerii au înțeles foarte bine acest lucru în Europa, împărtășesc această viziune, au multe inițiative în acest sens și am plăcerea să vă anunț că uh, organizațiile de tineret vor veni cu propuneri concrete care merg exact în această direcție. Mulțumesc, doamnă Rodriguez. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Telitska. Deși, domnule Teriț, că ați vorbit acum 10 minute, cred că nu vă mai acord cartonașul pentru că deja am depășit timpul și ați vorbit acum 10 minute. Mulțumesc pentru înțelegere. Și are acum cuvântul domnul Erangel, un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Primul punct și pentru mine cel mai important în această inițiativă a Comisiei este problema factorilor structurali. Există două fronturi. Unul imediat, trebuie să salvăm vieți și aici nu cred că trebuie să ezităm, ci pur și simplu trebuie să punem la dispoziție acestui efort toate mijloacele de care dispunem pentru a salva vieți în Mediterana. Este o obligație de la care nu putem deroga ca Uniunea Europeană. Însă trebuie să abordăm și problemele structurale și aici, dincolo de uh, criza din Orientul Mijlociu, unde Libanul și Iordania poartă povara, dosarul african uh, e la rândul lui foarte important și în calitate de portughez cunosc bine ce se întâmplă în Africa. Cred că uh, în anii care vin va exista un flux de migrație din Africa spre Europa nu e doar o criză conjuncturală și, prin urmare, eu cred că e esențial să intervenim în Africa subsahariană. Și cred că, din acest punct de vedere, Comisia e pe calea cea bună. Diversele uh, state membre trebuie, la rândul lor, să se angajeze pe aceeași cale. E adevărat, trebuie salvați refugiații, dar trebuie stăpânită criza, iar pentru asta trebuie să aderăm la propunerea Comisiei. Eu cred că am primit vești bune și îl felicit pe domnul vicepreședinte pentru uh, acest lucru care e greu de apărat în momentul de față. Doamna Fayon, vă mulțumesc, domnule președinte. Închidem acum acorduri cu statele africane. E ceva ce ne îngrijorează. Sărăcia în Africa nu există de ieri, așa că ar fi trebuit să facem acest lucru de mult și nu se critică acest fapt în propunere. Eu îmi doresc doar să nu fie prea târziu și între state, solidaritatea între statele membre nu mai este o realitate. Fondul pentru Africa nu a dus rezultatele scontate. Sunt de acord cu faptul că această criză a migranților nu e doar o problemă europeană. Eu sprijin această abordare globală, însă mă întreb care vor fi consecințele. Uh, consecințele pe care le-ați menționat în ceea ce privește acordul, care sunt consecințele pentru statele membre care nu își doresc să se implice. Avem nevoie de mai multe investiții. Însă povara nu ar trebui să cadă doar asupra continentului african și noi să închidem granițele europene. Nu trebuie nici să permitem nici faptul ca banii europeni să ajungă pe mâini nepotrivite. Trebuie să fim foarte atenți la cine ajung acești bani. Trebuie să avem parteneri de încredere în statele africane. Important e de asemenea să existe căi de migrație legale și sigure. Așa cum ne spuneți, ruta balcanică a fost acum închisă. Ar trebui să existe mai puține decese în Marea Mediterană, dar există un trafic crescut de oameni și noi rute care se deschid. Nu ping și următorul fapt. Migranții care vin din Grecia pot să facă doar pe Skype o cerere de azil. Acest lucru trebuie să se schimbe. Trebuie ca oamenii să primească o speranță. Sunt de acord cu faptul că abordarea migrației are nevoie de o abordare strategică. Însă nu trebuie doar să oprim aceste fluxuri migratorii, ci e nevoie să avem o cooperare corectă cu Africa, atât economic cât și politic, astfel încât să existe un contact mai bun între oameni. Vă mulțumim, doamnă Fayon, domnul Fucht are un cartonaș albastru, dar ați vorbit de curând și de aceea Procedez ca în cazul domnului Telicca dinainte. Am avut deja opt cartonașe albastre pe parcursul reuniunii. Știu că subiectul este interesant, însă avem deja întârziere foarte mare și mai e și procedura catch the eye. Acum domnul Chircos are cuvântul. Mulțumesc. Vedem că în Africa are loc o adevărată explozie demografică. Acest factor, împreună cu războaiele și cu sărăcia, înseamnă că trebuie să găsim un răspuns la următoarea întrebare. Ar putea ca milioanele de africani care vin în Europa să fie o parte a soluției, Comisia Europeană încearcă să dea un răspuns dublu. Spune nu, dar propunem uh, un nou cadru de cooperare cu foarte multe stimulente pentru statele din Africa și din vecinătatea noastră. Dacă ne convingeți că prin acest plan veți uh, reuși să rezolvați uh, problema uh, irosirii de bani și dacă ne veți asigura că aveți și un mecanism de transparență, cred că propunerea dumneavoastră va fi foarte utilă. Altfel, uh, am avea doar un mecanism care nu ar face decât să transfere bani către cei care sunt la putere în statele africane, iar uh, Europa îi va plăti, practic, ca să-și ia cetățenii înapoi. Mulțumesc! Lista de vorbitori uh, mai o conține pe doamna Schlein. L'importanța di un piano di investimenti per la... Domnule președinte, Importanța unui plan de investiții pentru Africa nu uh, suscită îndoială. Uh, ca tare, propunerea pare să se bazeze pe o consolidare a cooperării cu statele terțe, așa încât să uh, împiedice pe cei care fug de mizerie și război să vină pe malurile noastre. În document, însă, anumite prevederi trădează sensul acestei propuneri. ajutătoare către state terțe trebuie să bazeze pe un interes reciproc. Oferim ajutor uh, pentru controlul frontierelor, însă asta nu i ajută pe tinerii africani, ci sporește inegalitățile și încurajează cauzele profunde ale fluxului de migrație. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte, pentru că ajutoarele promise nu se concretizează niciodată. Frontierele noastre uh, și a le consolida nu e o modalitate de a rezolva problema. Doar soluțiile comune pot rezolva astfel de probleme. Am uh, încheiat lista de intervenții și acum trecem la procedura Catch the Eye. 17 înscrieri uh, la această procedură am notat. Cum vă dați bine seama, putem să ascultăm pe toată lumea, așa încât am să dau cuvântul câte unui reprezentant al fiecărui grup politic, 5 vorbitori în total. Începând cu domnul Kelly. Domnule președinte, am ascultat din exterior această dezbatere. Bineînțeles, subiectul este unul foarte controversat și de aceea și dezbaterea a fost în, în linii mari controversată. Însă, în același timp, trebuie să recunoaștem meritele Comisiei, pentru că a făcut față acestei chestiuni foarte dificile și pline de provocări. A dat dovadă de leadership, leadership care e minim în multe cazuri. Această idee de un nou parteneriat cu Africa are sens să folosim politica comercială și de investiții ca o pârghie și, bineînțeles, să ne asigurăm că ajutorul ajunge la cei care au cel mai mult nevoie de el. Și apoi trebuie să ne asigurăm că avem imigranți legali și nu ilegali, poate oamenilor nu le va plăcea, dar este absolut necesar și e important să se accentueze faptul că această problemă e una globală. Ca și COP21, ca și COP21 Europa nu poate rezolva totul singură. Poate să-și asume un rol de lider, cum s-a întâmplat și atunci, și să sperăm că vom face față pe termen lung acestor fluxuri migratorii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Doamna Mit, un minut. Președinte, mulțumesc domnule președinte. De trei ani vorbesc în acest parlament despre migrație și problemele aferente și am insistat întotdeauna asupra ideii că migranții trebuie să aibă un viitor în propria lor țară. Astfel s-ar reduce problemele acestor persoane, s-ar evita morțile din Marea Mediterană și problemele care duc la o imigrație necontrolată în statele europene. Am ascultat cu bucurie ce au spus uh, comisarii și mă bucur că se pune accentul pe programe de ajutor în statele africane, împreună cu investiții în sectorul privat și uh, cu asistență financiară. Trebuie să ne asigurăm ca miliardele de euro investiți în asistență și investiții se vor uh, solda cu beneficii pentru cetățeni, altfel nu servește la nimic. Mulțumesc. Domnul Jambatski. Uvăjami colegi, uvăjami представители na comisie. Mulțumesc. Propunerile Comisiei Europene în ce privește criza migrației ilegale ar putea fi deschise ca un eșec, pentru că uh, ați greșit atunci când ați uh, deschis porțile tuturor refugiaților. Majoritatea da, sunt ilegali, a fost un eșec și când ați spus că putem avea cote și alocări pentru fiecare stat membru, că va fi o alocare temporară, mai apoi una permanentă, dar până la urmă ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a fost realocat. Un alt eșec a fost uh, așa zisul acord cu dictatorul Erdogan. Ați făcut uh, o afacere cu acest dictator și e cineva care zi de zi combate democrația. A mai fost un eșec și pentru că ați promis miliarde acestei persoane, lui Erdogan. Își avea o propunere către colegii care spun mereu că putem să-i primim pe toți migranții. Uh, luați o familie de mincaza dumneavoastră acasă, să vedem și noi cum se face. Președintele. Uh, doamna Sarnez, acum. Doamna de Sarnez, aveți cuvântul un minut. Uh, da, aici sunt. A fost o dezbatere interesantă, dar mă simt nesatisfăcută. Eu cred că Europa trebuie să aibă o strategie clară și o viziune și nu este cazul. Astăzi avem sentimentul că mai mult uh, încasăm decât acționăm. Și de ce să acționăm? Trebuie să acționăm în două direcții, să avem o politică reală de dezvoltare. Nu mai ajunge să spunem de dimineața până seara că noi dăm cei mai mulți bani Africii. Trebuie să ne uh, reformăm politica de dezvoltare ca să fie utilă și eficace. În al doilea rând, trebuie să creăm am căi legale pentru migranții economici. Este singurul mod de a combate migrația ilegală. Trebuie să se acorde vize cu intrări multiple pentru ca un migrant să poată să vină, să lucreze câteva luni, să se ducă înapoi acasă și să vină din nou când are de lucru. Trebuie să combatem toți angajatorii din agricultură și uh, din sectorul hotelier, de exemplu, care angajează lucrători clandestini. Însă trebuie ca migrația să fie efi- eficientă și Poate că așa Europa va reuși să dea un răspuns la această întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Huaristi, un minut. Gracias, presidente. Señora Mogherini. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă Mogherini, domnule Timmermans. Nu cred că nu aveți bunăvoință, nu mă îndoiesc de acest fapt, dar această retorică vine cam târziu. Colegii mei s-au exprimat foarte elegant, însă eu cred că nu e vorba doar de o miopie din partea statelor membre. Știm deja de foarte mult timp că există oameni care decedează din, în drumul lor dinspre Africa. E nevoie de sprijin pentru Africa. Da, toate acestea le cunoașteți de mult timp, însă nu ați făcut nimic. Din păcate ați făcut mult sau chiar foarte mult nu în acest domeniu. Aș dori să știu ce fel de garanții poate oferi Comisia Europeană, cum se poate asigura că statele membre își schimbă politica externă în politica pe care o au față de Africa. Toate acestea trebuie să se schimbe. Despre acest fapt e vorba. Pentru că nu există niciun plan, nimic strategic, absolut nimic. Vă mulțumim și cu asta am închis procedura Catch the Eye și acum, din partea Comisiei, primește cuvântul doamna Mogherini. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uneori, ascultând uh, comentariile, pentru zic foarte sinceră, ne dăm seama că ar fi de folos poate o citire corectă a propunerii, a textului. În dezbaterea din această după-amiază ați amestecat foarte multe lucruri. La început, domnul Frăhoștav, îmi pare rău că nu mai e aici, întreba dacă e o dublare a acordului cu Turcia. Situațiile sunt complet diferite. Așa cum Franz spunea la început, din partea Turciei, ne vin uh, în principal refugiați sirieni. E o situație temporară, sperăm, temporară și lucrăm și la acest lucru. E vorba de refugiați și solicitanți de azil care uh, intră într-un cadru juridic internațional specific și care au nevoie, utilizând un cuvânt care nu-mi place deloc, dar e o realitate a politicii uh, noastre, uh, au nevoie de ajutor urgent, urgent. Însă aici vorbim de cu totul și cu totul altceva. Împreună cu Africa avem interese comune în a conlucra pentru dezvoltarea continentului cum reacționează partenerii africani la așa ceva? <laughs> Ei bine, foarte, foarte bine. Chiar ieri eram la Consiliul de Securitate la New York și state africane, dar și state latino-americane spuneau că, iată, aceasta e calea cea bună de urmat, pentru că, în sfârșit, nu faceți doar de uh, investi în dezvoltare, un lucru de care eu sunt mândră și uh, Uh, nu e un lucru rău. Vreau să vă spun că Uniunea Europeană este primul donator la nivel mondial și pot să vă dau chiar și cifrele. Suntem primul donator și pentru Africa. Primul donator la nivel internațional, cu peste jumătate din asistență, 68 miliarde, 20, peste 20 de miliarde pe an către Africa. Uh, sunt uh, fapte. E lucrul cel bun de făcut, dar mai intervine și altceva. Vă rog, uitați-vă la Etiopia. Mergeți acolo și vorbiți cu femeile care s-au întors acolo, nu din Europa, adevărat, ci din zona Golfului, pentru că deveniseră sclave acolo. Și acum noi avem programe pentru a le reintegra în societatea etiopiană. Vorbiți cu ele și spuneți-mi apoi că facem afaceri pe spinarea lor, nu le protejăm viețile și drepturile. Mergeți să vorbiți cu tinerele fete din Nigeria care sunt transformate în sclave sexuale în Europa și spuneți-mi că Um, acordul cu Nigeria e pentru altceva decât de a le proteja viața. Nu puteți proteja viețile oamenilor doar salvându-i de pe mare, ci pur și simplu le salvați uh, viața încă de la începutul călătoriei. Mergeți la Lampedusa și ascultați povesti, poveștile pe care le spun supraviețuitorii. Iar dacă nu puteți lua un avion până acolo, uitați-vă la uh, filmul care a fost prezentat cu câteva luni în urmă, chiar în Parlament la Bruxelles. Foco al mare. Acești oameni sunt transformați în sclavi, încă de la bun început sunt în lanțuri, traversează deșertul, eh, sunt închiși în închisori în Libia, apoi puși pe niște bărci care uh, se vor scufunda. Avem o responsabilitate umană și la fel și partenerii noștri africani. Avem o responsabilitate umană de a le proteja viețile. Iată despre ce vorbim. Și facem asta împreună cu agenții internaționale, începând cu UNHCR. Iată despre ce vorbim aici. Creare de locuri de muncă, just, pentru femeile africane, pentru tinerii africani. Mergeți la Agadez care trăia din turism înainte ca uh, lucrurile să devină imposibile din punctul de vedere al securității. Acești, acei tineri au nevoie de oportunități de muncă care să nu aibă de-a face cu rețelele criminale sau de traficanți. Educația, dezvoltarea socială, drepturile omului, protecția oamenilor. Iată, iată despre ce vorbim. E oare de ajuns? Nu. Îmi pare rău, însă, dacă nu începem la niciun moment dat să începem să facem ce trebuie, peste 10 ani, ne vom confrunta cu exact aceleași lucruri. Și mi-aș dori ca cei care cu 10 ani înainte erau aici, îmi doresc ca ei să fi făcut, să fi luat deciziile pe care noi le luăm astăzi. Trebuie să începem undeva. Știm că această propunere nu va uh, aduce o schimbare în 24 de ore. Nici o politică nu poate să facă așa ceva. Și haideți să nu mai vindem iluzii oamenilor, dar există lucruri bune pe care putem începe să le facem împreună, prin parteneriat, pentru a schimba lucrurile și undeva trebuie început. Iată ce vă propunem noi azi. Asta merge mână-mână cu deschiderea unor canale pentru migrația legală. Nu e responsabilitatea mea directă, dar e un lucru de făcut. Se leagă de asemenea de uh, rolul mai coerent pe care trebuie să-l joace statele membre, la fel și alți actori din Asia până în America Latină, până în America de Nord și uh, organizațiile internaționale, începând cu ONU și până la partenerii noștri africani. Pentru că ce va schimba Africa nu sunt doar pacturile noastre, ci este leadership african. Și credeți-mă, aici vorbim cu toată franchețea, pentru că nu există nicio altă modalitate de a schimba societățile africane decât de a investi, dar și creând împreună cu investițiile condițiile pentru ca aceste investiții să înflorească, anume statul de drept, interconectarea acestui continent. Dacă dorești să călătorești dintr-o capitală africană în alta, trebuie să tranzitezi prin Europa. Trebuie dezvoltat mai apoi condițiile de securitate. Sunt bune pentru investițiile europene, dar sunt bune pentru investitorii africani înșiși și pentru oameni. Da, poate fi o soluție de tip win-win. Unii dintre dumneavoastră au menționat faptul că pe măsură ce fluxurile scad pe rutele de est, vedem o sporire pe ruta uh, din sud, pe Mediterană. Vă rog să vă uitați la cifre, dar mai ales la naționalitatea refugiaților. Sunt două rute complet diferite și nu există nicio legătură între ele. Anul trecut, uh, prin Libia, Sicilia, într-adevăr, am constatat că a existat un influx de sirieni, dar nu mai este cazul astăzi. Pur și simplu, astăzi, Africa e tânără, e săracă, se confruntă cu efectele dramatice ale schimbării climatice și natural ca aceste lucruri să se întâmple dacă nu avem o perspectivă strategică pe termen lung care să schimbe această situație. Iată ce vă sugerăm noi astăzi. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Mulțumim, doamnă comisar. Și acum îi dăm cuvântul domnului vicepreședinte Timmermans. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații pentru a completa ce a spus în alta reprezentantă Mogherini. Am convingerea profundă că singurul mod în care putem să menținem o politică umană a refugiaților bazată pe valorile noastre fundamentale este să facem o distinție clară între oamenii care merită uh, protecție internațională și oamenii care vin în Europa pentru că consideră că aici există șanse economice. Prea adesea, și am auzit-o astăzi din nou aici, prea adesea oamenii se prefac că toți cei care vin pe malurile Europei sunt migranți economici. I-am auzit pe unii din deputații europeni spunând acest lucru astăzi. Este o modalitate ieftină de a scăpa de uh, responsabilitatea morală față de cei care au nevoie de protecție internațională. Dar acest lucru este posibil pentru că până acum nu reușeam să facem o distinție clară între oamenii care au nevoie de protecție internațională și cei care nu au. De ce? pentru că prea mult timp Grecia și Italia au fost lăsate singure cu această problemă deși au cerut în repetate, în repetate rânduri o soluție europeană. Și tot ce le-a răspuns cealaltă Europa a fost că, cea, cealaltă parte a Europei a fost că nu-i problema noastră, e problema voastră, descurcați-vă. Acum trebuie să rezolvăm problema și singurul mod sustenabil este să acționăm în mod european nu putem să rezolvăm problema și să găsim un sprijin paneuropean pentru o politică umană a refugiaților decât dacă rezolvăm problema migrației economice în mod sustenabil. Pacturile cu state africane reprezintă un element prin care se poate face acest lucru, un element al soluției și de aceea eu cred uh, în acest uh, mod de a lucra. Nu am auzit pe nimeni să vină cu o idee mai bună. Dacă aveți o idee mai bună, spuneți-ne. Dacă să spunem doar, haide să-i primim pe toți în Europa, e cea mai scurtă cale de a pune capăt politicii noastre umanitare. Cea mai scurtă cale de a pune capăt primirii de refugiați în Europa și cea mai scurtă cale de a da populiștilor șansa să spună că toți cei care vin aici sunt oportuniști, care caută un viitor mai bun mm, pe socoteala noastră. Spuneți asta unei familii care a fugit din Raqqa, care a fugit din Aleppo, din fața bombelor. Spuneți-le că sunt migranți economici. E scandalos. De aceea eu cred că este nevoie ca politica de migrație și azil pe termen lung să conțină și elemente de returnare a oamenilor la locurile lor de origine dacă nu au dreptul la protecție internațională. Și mai important, trebuie să creăm șanse în statele africane pentru că creșterea economică să nu dispară în buzunarele elitelor, ci să ajungă la toți cei care au talent și ca fiecare tânăr să aibă șansa să-și clădească un viitor în țara sa de origine. Asta trebuie să facem și cu siguranță nu se va putea uh, ca vreun stat să facă asta singur sau să se întâmple de la sine. Trebuie să contribuie toate statele membre și nu e vorba doar de o lipsă de finanțare până acum, e vorba de o lipsă de coordonare nu s-a făcut același lucru de către toate cele 28 de state membre împreună cu Uniunea Europeană și cu instituțiile. Trebuie să lucrăm cu toții pe același ton, în loc să avem idei individuale prea adesea postcoloniale despre relațiile cu statele specifice din Africa. Haideți să facem ordine. Și în cele din urmă, domnule președinte, haideți să nu uităm niciodată că vorbim despre oameni. Nu vorbim despre cifre, nu vorbim despre obiecte. Vorbim despre oameni care au visuri, ca mine și ca dumneavoastră, care vor o viață mai bună pentru copiii lor. Nu vor să fie abandonați de bogătașii lumii. Am avut o experiență minunată în Suedia săptămâna trecută. Suedia e o țară care a primit per capita mai mulți refugiați decât orice alt uh, stat european. Peste 160.000 în total iar acum au impresia că încep să capete controlul situației. Se vede că societatea suedeză începe să spună, bun, am, am reușit, transformăm totul într-o reușită. firmele obțin, um, firmele creează locuri de stagiar pentru mii de refugiați, școlile îi primesc, comunitățile îi primesc. Uh, și sper ca săptămâna viitoare să vedeți la campionatele europene pe, la care Zlatan Ibrahimovic este o vedetă și să vă dați seama că este fiul unor, unor oameni care au fugit din Balcani acum 20 de ani și acum este un cetățean suedez mândru și Suedia e mândră de el. Haideți să vedem câți de Zlatan vom avea până la urmă în Suedia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Timmermans, și mulțumesc, doamna Mogherini.